Euh, bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, avem o ordine de zi foarte încărcată astăzi, deci vom începe imediat. Dacă nu sunt observații în ceea ce privește procesul verbal al reuniunii din data de 1 februarie, atunci îl considerăm ca fiind adoptat. Astăzi avem patru puncte pe ordinea noastră de zi două puncte referitoare la Balcani cu misiunea civilă a Uniunii Europene în Kosovo, EULEX și misiunea de poliție în Bosnia-Herzegovina, după care vom avea un punct referitor la raportul Gualtieri și apoi la 11.30 domnul Popovski, secretar general adjunct al CAE, va veni pentru a discuta cu noi situația din Libia. Astăzi îl primim pe domnul Kes Klampenaur, comandant al operațiunilor civile, domnul Budo Marniac, șeful misiunii OLEX în Kosovo și domnul Feller, șeful misiunii, misiunii de poliție în Bosnia-Herzegovina. Bineînțeles știți că acum atenția se concentrează din punct de vedere al securității pe evenimentele din Libia. Vom avea ocazia să abordăm acest subiect ca urmare a Consiliului uh, Summitului European Extraordinar care a avut loc vineri împreună cu domnul Popovski cu începerea de la 11.30, însă am ținut să menținem ordinea noastră de zi așa cum fusese prevăzută, să evocăm deci situația din Balcani, pentru că cele două misiuni civile ale Uniunii Europene în Balcani sunt deosebit de importante din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere al importanței politice. Știți că Eulex Kosovo mai ales este misiunea cea mai importantă misiune civilă a Uniunii Europene care a avut loc vreodată. E vorba de asemenea de misiuni uh, absolut fundamentale pentru a instaura statul de drept și pentru a lupta împotriva criminalității organizate în Bosnia-Herzegovina și în Kosovo. În ceea ce privește EULEX, într-adevăr, avem o actualitate plină de evenimente. Uh, trebuie să vedem modalitățile Uh, prin care EULEX se poate integra în urmarea prevăzută de raportul Marti în ceea ce privește traficul de organe în Kosovo și în Albania. E vorba de un subiect deosebit de serios. De aceea trebuie să vedem dacă EULEX este acea instanță care poate îndeplini acest rol, mai ales având în vedere dificultățile subliniate de multe ori de domnul uh, Marti în ceea ce privește protecția martorilor. E vorba de un subiect deosebit de important, crucial și vom fi încântați să-l ascultăm pe șeful misiunii explicându-ne această situație. Dincolo de raportul Marti, care bineînțeles reprezintă în sine un eveniment important, trebuie să revenim asupra evaluării misiunii ULEX, ținând seama de toate componentele acestea, să analizăm dosarele în curs din punct de vedere al anchetelor, al proceselor care se află în instanță la Priștina, și, de asemenea, să ne întoarcem și la opțiunile mai strategice ale misiunii dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește desfășurarea acestei uh, misiuni referitor la Vamăr, nordul Kosovo. Este un punct, de asemenea, uh, abordat și la care ținem foarte mult. Iată, deci, e o trecere în revistă completă a misiunii EULEX, dincolo de raportul Marti, chiar dacă acest punct nu trebuie să fie lăsat deoparte. Predecesorul dumneavoastră a luat uh, cuvântul în fața subcomisiei noastre acum șase luni de zile. Ne bucurăm de faptul că putem avea un dialog uh, permanent cu dumneavoastră. Cred că este indispensabil ținând seama de evenimentele din Kosovo. Și fără a aștepta prea mult, dau cuvântul domnului Clempenaur, după care voi da cuvântul domnului de Marniac. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că este de a patra oară când am ocazia să particip la dezbaterile subcomisiei dumneavoastră și mă bucur de acest lucru. Într-adevăr, este un privilegiu să fiu prezent astăzi în uh, subcomisia noastră pentru a discuta uh, misiunea EULEX în Balcani. E vorba de un adevărat avantaj care oglindește angajamentul Comisiei uh, Europene și instituțiilor europene față de această regiune în care avem o răspundere. Și voi încerca să vă explic toate instrumentele de care dispunem. Misiunea aceasta ne permite să avem un schimb cu, de uh, opinii foarte deschis. Uh, din punctul meu de vedere, doresc să profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru sprijinul de care ați dat dovadă pe marginea anumitor subiecte cheie. Și acest lucru este important pentru modul în care va funcționa EULEX pe viitor. Xavier și Stefan, care sunt aici prezenți, vă vor explica care este situația în această regiune și cum anume se desfășoară operațiunile pe teren. Uh, aș vrea să vă prezint câteva puncte care vă interesează în mod deosebit și domnul președinte s-a referit deja de la acest lucru. Trebuie să ne referim la raportul uh, Dick Marty uh, care a făcut o prezentare în fața summitului european. E vorba de anumite concluzii care trebuie luate în, în serios. Uh, au fost evocate anumite cazuri Uh, și procese în curs care sunt deschise încă din 1990. Au existat foarte multe speculații pe această temă. Uh, în s-au pus întrebarea dacă EULEX poate să dea urmare acestui raport Marti. Și dați-mi voie să fiu foarte clar. Eu nu am absolut nicio îndoială pe această temă. Misiunea EULEX are mandatul necesar pentru a putea ancheta acest, în această privință și are și ramificările regionale necesare pentru a, a face acest lucru. Și cu siguranță Xavier va intra mai mult în detaliu pentru a explica în mod concret organizarea concretă. În același timp, aș dori să clarific și un alt punct. Este vorba doar de unul dintre cazurile pe care EULEX le uh, analizează, le anchetează. Unul din scopurile noastre este tocmai de a transpune aceste cazuri de anchetă în, și de a le transforma în adevărate povești de succes din punct de vedere judiciar și este una din misiunile principale pe, pe care le are EULEX. Un alt obiectiv important este să ne punem amprenta prin activitățile noastre în nordul Kosovo. EULEX-ul pune accentul pe anumite misiuni, pe anumite ținte și continuă să monitorizeze și alte activități în același timp. Acum dați-mi voie să mă întorc pe scurt uh, la Bosnia-Herzegovina, în ceea ce privește EUPEM. Încă mai avem anumite provocări. E vorba de cooperarea instituțională cu diferitele agenții uh, legale și judiciare și modalitatea prin care vom pune împreună toate aceste competențe. Iar pentru a ne ridica la nivelul uh, provocărilor, e nevoie de simț de răspundere și de transparență despre modul în care sistemul juridic este aplicat într-adevăr în Bosnia-Herzegovina. Și Stefan vă va explica în detaliu cum anume planuim să ne îndeplinim acest mandat până la finalul acestui an. Și în final, eu spun întotdeauna acest lucru și repet acest lucru pentru că tocmai este important, pentru a realiza toate aceste lucruri, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră din punct de vedere politic. Și, bineînțeles, de sprijinul politic al guvernelor uh, europene. Și avem nevoie și de personal calificat și dacă e nevoie, avem nevoie și de mai multă flexibilitate. Trebuie să introducem mai multă flexibilitate pentru a permite unui personal sub contract să ni se alăture, alăture pentru a îndeplini toate aceste misiuni. În momentul în care există deja o redresare după criza economică și vedem că vor exista poate evenimente care vor devia atenția dinspre Balcani în alte direcții, e bine, cred că în acest moment nu ne putem permite să lăsăm deoparte această regiune. De aceea contez în continuare pe sprijinul dumneavoastră în așa fel încât să ne asigurăm că vom, ne vom îndeplini misiunea în Balcani. Domnul președinte, mulțumesc, domnule director, pentru a uh, avea, uh, pentru a avea niște dezbateri foarte clare, atunci ar fi bine ca următorii oratori să facă o distinție clară între cele două misiuni. Ne vom referi mai întâi la misiunea din Kosovo și apoi ne vom referi la misiunea din Bosnia-Herzegovina. Deci mai întâi dezbaterea referitoare la Kosovo și apoi uh, dezbaterea referitoare la Bosnia-Herzegovina. Domnul Marniac. Chairman, uh, honorable parliamentarians,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 între contacte regulate între populație și misiune. E nevoie de creșterea încrederii între cele două părți care să ne ajute să luptăm împotriva criminalității. Aceste eforturi se concentrează în principal asupra grupurilor criminale interetnice care operează pe ambele râuri maluri ale râului Ibro. Am lansat în februarie o acțiune împreună cu CAFOR și vor fi noi operațiuni în acest sens în viitor. Am fost la Belgrad și mă aștept ca autoritățile de la Belgrad să se angajeze și mai mult în anchetarea acestor cazuri. A doua prioritate principală este angajamentul de a ancheta și de a da hotărâri în cazurile principale de crimă organizată și corupție. Știu pe deplin că această misiune va fi judecată în funcție de rezultatele obținute și în acest domeniu și vreau ca aceste vorbe să devină realități. Lotriva crimă organizate a corupției vor rămâne în atenția noastră și intenționez să lucrez foarte, lucrez foarte strâns cu anumite instituții locale, din ce în ce mai strâns, aș spune. O serie de anchete complexe ale EULEX-ului au fost deja lansate și sunt convins că vom avea rezultate concrete în ceea ce privește punerea în suburmărire și aducerea în fața justiției a responsabililor în cursul anului 2011. În următoarele luni ne vom concentra pe crimă organizată, nu numai pentru a spori nivelul de aplicare a legii a, în Kosovo, dar și în interesul securității statelor membre. Sunt convins că autoritățile din Kosovo pot și sunt angajate să uh, în a obține aceste rezultate împreună cu EULEX. În sfârșit, aș dori să subliniez importanța faptului că într-adevăr, faptului că autoritățile din Kosovo sunt și trebuie să fie pe deplin angajate în acest proces. Voi urmări acest lucru și voi da raportul statelor membre, comisiei de asemenea și vom vedea cum evoluează lucrurile. Mă aștept să existe pro progrese pe aceste Uh, priorități în anii următori. Și aceasta pentru Kosovo, bineînțeles. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Mai mulți colegi doresc să se exprime. Am o întrebare legată de mandatul care este propus, având în vedere urmarea dată la raportul Marti. Ați vorbit despre acest lucru deja. E vorba de ce capacitate are într-adevăr EULEX de a lansa aceste anchete, inclusiv la nivel regional. Deci se pune mereu această întrebare. Aveți într-adevăr capacitatea juridică, dar și practică de a continua aceste anchete, mai ales în Albania, pentru că e o țară care a fost citată aici, dar chiar și dincolo de aceste situații, în cazul în care apar comanditari sau uh, um, alți beneficiari acestor operațiuni criminale care s-ar găsi în alte țări europene. Sunteți oare echipați pentru a face față unor astfel de acțiuni? A doua întrebare se referă la persoanele dispar, dispărute. E o întrebare mai delicată pentru că știm foarte bine că avem mai mult de 1800 de cetățeni dispăruți în urma uh, acestor conflicte 1400 kosovari albanezi, restul de alte naționalități, uh, deci în uh, sârbi. Uh, și deci, iată, aceste persoane dispărute joacă și în procesul de reconciliere națională. Poate oare EULEX să joace un rol și aici, în acest dosar absolut crucial? Și al treilea aspect pe care doream să-l evocăm împreună, Anul trecut l-am primit pe aici, l-am întâmpinat pe cel care a ocupat înaintea dumneavoastră poziția pe care o ocupați acum și se lansa la, în acel moment o operațiune de, care viza uh, corupția de înalt nivel, se pregonizau rezultate absolut rapide în acel moment și lucrurile păreau pe calea cea bună. A trecut aproape un an de la acea operațiune atât de spectaculoasă, vreau să știu dacă rezultatele care ni s-au promis, dar care parcă nu apar, au vreo șansă de a, a, a fi cumva cunoscute sau dacă a intrat în unghiul secretului a, anchetei. Iată întrebarea mea, întrebările mele îi dau cuvântul doamnei Lunace, care este raportoare pentru Kosovo. Mulțumesc, domnule Danjean. Voi continua în limba engleză. Bună dimineața, domnule Budemaniac, domnule Klampenhauer. Pentru domnul Budemaniac, bun venit pentru prima dată la Parlamentul European. Aș începe prin a spune că din fericire am avut ocazia să vorbesc cu dumneavoastră în mai multe rânduri și în ciuda criticilor mele inițiale înainte de a vă cunoaște, ca și uh, șef al misiunii militare EULEX, uh, am ajuns să vă cunosc ca o persoană foarte deschisă, care este foarte dispusă să se întâlnească cu societatea civilă și să asculte cele spuse de acestea. Am cât... Aș vrea să intru mai în detaliu în legătură cu mai multe aspecte menționate de dumneavoastră. După cum a spus domnul Danja, uh, lupta împotriva corupției, ce s-a întâmplat cu cazul care a început în aprilie anul trecut. Uh, cetățenii erau de părere că în final Eulex va uh, prinde un mare infractor. Însă se pare că nu a, a fost niciun act de acuzare Uh, în legătură cu ace- aceste persoane. Ați putea să ne spuneți care este stadiul anchetei și când putem aștepta rezultate concrete în ceea ce privește raportul Marti. L-am audiat pe domnul Marti într-o întâlnire cu ușile închise ale, a Comisiei AFET. A fost o dezbatere destul de încinsă și aș dori să mă refer și la probleme menționate de domnul Klompenhauer. Statele membre nu își uh, îndeplinesc angajamentele pentru a acorda EULEX uh, personalul și mijloacele necesare. Dumneavoastră ați spus că ați început anchete preliminare și că în săptămânile viitoare veți eh, înainta în legătură cu programele de protecție a martorilor. De ce aveți nevoie din partea statelor membre? Aveți nevoie de personal suplimentar, nu doar pentru anchetele legate de raportul Marti, ci și pentru alte anchete, pentru că acest lucru mi se pare esențial pentru ca Eulex să eh, se achite de misiunea sa. Un al doilea aspect se referă la ideea ca EULEX să se ocupe de acest lucru, dar ca procesul să aibă loc în afara Kosovo, într-un teritoriu neutru. Pentru că există temeri că în interiorul Kosovo, pentru că nu există un program local de protecție a martorilor, ar putea să fie dificilă uh, continuarea procesului. În al treilea rând, ați spus că vreți să mențineți un mediu stabil. Însă, în momentul actual, mediul nu este stabil. Se poate spune orice, dar nu că este stabil, nu există stat de drept. Au existat foarte puține progrese în trecut. Ați spus că vreți să stabiliți încrederea în uh, conducerea internă. Uh, îmi puteți spune dacă au existat progrese în, în, ultima, în ultimele luni, dacă au, cum a evoluat dialogul între Priștina și Serbia. Credeam că mai am o idee, însă cred că aceasta a fost ultima. Vă mulțumesc, domnul Cucan, președintele Delegației pentru Europa de Sud-Est. Vă mulțumesc, câteva observații scurte Uh, urez bun venit tuturor invitațiilor. Apreciem uh, condițiile dificile în care trebuie să acționați și aș dori să pro- și ne bucurăm că avem ocazia să avem un schimb de vedere, în schimb de vedere cu dumneavoastră, apreciez și viziunea realistă pe care o aveți asupra lucrurilor. După cum a spus și doamna Lunacek, uh, săptămâna trecută am avut o discuție foarte intensă cu Nick Marty. A fost o discuție de altă natură, nu ca și cea de astăzi. Întrebarea mea pentru domnul de Maniac ar fi în legătură cu declarația EULEX din 28 ianuarie. Ați spus că EULEX are capacitatea, jurisdicția și experiența necesară pentru a da curs uh, acestor anchete. Ați menționat ce s-a întâmplat de atunci. Ulrike a întrebat cum pot să vă ajute statele membre, eu v-aș întreba cum poate să vă ajute Parlamentul European și cum vă ajută domnul Marti dacă se întâmplă acest lucru. În al doilea rând, în legătură cu Fatmi Rimai, care este starea faptelor în momentul actual. Vă mulțumesc, doamna Pac. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Ne-am mai întâlnit și până acum. Eu am câteva întrebări. În primul rând, M-ar interesa cât de multe dintre cazurile dumneavoastră nerezolvate au existat cazuri în care nu ați putut să ajungeți la o decizie. În al doilea rând, au existat schimbări în legătură cu foștii angajați un mic vedeți acest lucru ca o problemă. În al treilea rând, domnul Marti a spus câteva lucruri cu care sunt de acord. Nu sunt de acord cu toate cele spuse de el, însă el a spus că în legătură cu uh, instrumentarea cazurilor de, pro- de corupție și trafic de organe, că aici va fi nevoie de persoane care lucrează pentru Eulex de mai multe ori, de mai mulți ani în Kosovo. Nu uh, ajută dacă cineva intră în Eulex, lucrează pe acest proiect și după aceea trebuie să plece. Pentru aceste cazuri grave trebuie să fie posibil ca persoanele care s-au familiarizat cu situația să rămână, să continue lucrul pe cazul respectiv. De asemenea, după cum am mai spus și colegii mei, ce se întâmplă cu Albania? Eu, din câte știu eu, guvernul albanez a spus că va coopera în anchetă. Puteți, puteți accepta această ofertă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Copa. Vă mulțumesc. Am două întrebări pentru domnul Klompenhauer și una pentru domnul de Maniac. Domnule Klompenhauer, prima întrebare se referă la uh, misiunea civilă care a, expiră, a expirat în 2010. Care este starea actuală? Vi se pare util să se instituie o urmare? În al doilea rând, misiunile din Balcani și misiunile miniere și operațiunile miniere. Știu că a, susținem campaniile de deminare din zonă, însă aș dori să știu evaluarea dumneavoastră în legătură cu situația din Bosnia-Herzegovina și Kosovo, pentru că știu, știm că există încă multe mine antipersonal în zona de, de uh, graniță cu Albania, care pro- provoacă multe probleme. Întrebarea mea pentru domnul de Marniac. Îmi pare rău, dar nu v-ați referit la problema principală a programului, a raportului Marti, protecția martorilor. Domnul Marti, la Strasburg, ne-a dat câteva cifre uh, foarte groasnice în legătură cu asasinatele mar- martorilor. Cum veți face față acestei probleme, pentru că cu toții știm că, că chiar dacă ancheta este foarte bine organizată, dacă nu oamenii martorii nu sunt protejați, atunci aceștia nu vor vorbi datorită evenimentelor care s-au întâmplat deja în regiune. Vă rog să explicați strategia dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc, domnul Arlachi. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat ambele declarații ale domnului Klompenhauer și domnului de Baniac și îmi pare rău că nu pot fi atât de uh, drăguți cum au fost colegii mei. Pentru că ați declar- făcut o declarație de bune intenții pe care ar putea să o facă oricine, oriunde. Declarația dumneavoastră a fost extrem de vagă nici o singură cifră, nici un singur element convingător în legătură cu ceea ce faceți dumneavoastră, ceea ce vreți să faceți, care sunt punctele forte până acum și care sunt slăbiciunile dumneavoastră. Există o situație dramatică în Kosovo și în Bosnia. Dumneavoastră folosiți banii contribuabililor europeni, nu sunteți acolo de ieri, ci de 2 ani sau chiar de mai mult timp și este de asemenea dificil să înțelegem cadrul temporal. Și acum nu avem elementele de bază pentru a înțelege ce se întâmplă. Nu am avut nevoie de domnul Marti pentru a afla care este situația. Situația criminalității organizate în Kosovo datează de mai mult timp decât războiul din Kosovo. Este o problemă cu cunoscută de oricine cunoaște situația, cel puțin chiar și superficial. Există grupări extrem de puternice de criminalitate organizată. Orice raport de informare ne arată că Kosovo este un punct focal, central al activităților criminale din Europa. Așa, așadar, mă surprinde faptul că uh, dumneavoastră treceți cu vederea toate aceste fapte și vorbiți despre niște intenții bune, despre unele ideale, idealuri legate de viitor. Vor evolua trecutul și ceea ce cunoașteți deja despre criminalitatea organizată din Kosovo. Câteva întrebări. Există problema impunității. M-am întâlnit cu mai mulți procurori din Kosovo în ultimii ani și aceștia știu că este foarte dificil să anchetezi relația dintre criminalitatea organizată și politică în Kosovo. Și trebuie să știm ceva mai concret, pentru că există un, uh, o mare necunoscută în legătură cu guvernul Kosovo, uh, de asemenea dubii în legătură cu primul ministrul, primul ministru și Uh, acest uh, nor de incertitudine trebuie să fie uh, destrămat. Și de aceea aș dori să știu ce face EULEX în acest sens. Știm că există o problemă extrem de gravă legată de protecția martorilor și și mi se pare scandalos că Kosovo are aspirații europene și în acest sens, din câte știu, Kosovo nu are uh, nicio legislație legată de protecția martorilor, lucru care este standard în Europa și în lume, după Convenția de la Palermo în legătură cu criminalitatea organizată. Acest lucru ne face să avem și mai mari dubii în legătură cu uh, Kosovo. De asemenea, se pare că rotația personalului este o barieră uh, extrem de Uh, importantă. Este vorba de o problemă administrativă și nu politică. Această problemă pe care am văzut-o deja în Kosovo acum șapte ani nu a fost rezolvată. A fost, este vorba de o decizie administrativă. Este responsabilitatea cuiva de aici, de la Bruxelles. Nu se poate face o anchetă serioasă în șase luni. Și este o problemă care poate fi rezolvată extrem de ușor în ceea ce privește protecția confidențialității. Nu am avut nevoie de domnul Marti să ne spună că dacă nu există prote- protejarea confidențialității în orice anchetă, nu se ajunge niciunde. Pentru că martorii dispar, pentru că au loc asasinate, anchetatorii sunt intimidați și așa mai departe. Aceasta este o problemă extrem de gravă în Kosovo, unde uh, Criminalitatea organizată are o structură de informare extrem de eficientă, află în timp real ce se întâmplă de partea cealaltă a baricadei și noi avem nevoie de date serioase și de la dumneavoastră așteptăm planuri concrete. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să continui am înțeles corect că uh, concluziile domnului Marti au fost o surpriză și că acum misiunea dumneavoastră începe să, uh, să se aplece asupra problemei protecției martorilor. Uh, mi se pare puțin ciudat, dar aș dori să am un răspuns. Bineînțeles, baza este faptul că recunoașterea Kosovo a venit foarte devreme, ceea ce a dat posibilități uh, suplimentare acestei simbioze grandioase între liderii politici, care, bineînțeles, înainte au fost implicați în război, între liderii politici și criminalitatea organizată pentru că legăturile există de multă vreme. Acum sunt la guvernare și este logic ca lucrurile să continue pe o scară și mai largă. Procesul este extrem de crucial, nu doar pentru Kosovo, pentru că ceea ce se întâmplă acolo poluează întreaga regiune. Vorbim aici de aproape statele balcanice. Nu trebuie să închidem ochii, pentru că este evident că chiar și micile progrese înregistrate în Kosovo pot să influențeze statele vecine. Nu există progrese însă și, și din contră situația se înrăutățește. Situație care va exploda și vom afla că și atunci vom înțelege că trebuie să începem să lucrăm într-adevăr. Poate atunci când vom lua decizia respectivă, liderii Kosovo vor spune uh, noi suntem o țară independentă, ce faceți aici? Deja au existat câteva semnale în acest sens în legătură cu acești trei sau patru ofițeri de informații germani. Știți care cum a fost reacția autorităților din Kosovo? Eu sunt într-adevăr îngrijorat pentru că dacă nu apar progrese în acest sens, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge la concluzia că am făcut o, am comis o greșeală extrem de gravă. Și există deja suficiente exemple. Probabil Probabil știți situația fiului fostului președinte. În ceea ce privește protecția martorilor, aș dori să primim un răspuns la întrebare dacă este posibil să fie protejați uh, martorii pe teritoriul Kosovo și cum se pot uh, eficientiza procedurile. Vă mulțumesc, domnule Klampenhauer și domnule că Aveți cuvântul. Um, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, în ceea ce privește punctele care mi-au fost direct adresate, uh, sunt unele pe care nu le pot uh, explica pentru că nu sunt de competența mea. Însă, în ceea ce privește ideile generale referitoare la ceea ce anume face EULEX în domeniul criminalității organizate. Primul punct pe care doream să-l subliniez este cât de importantă este munca pe care o desfășoară EULEX în lupta împotriva criminalității organizate. Dacă urmăriți îndeaproape această muncă, dacă vă uitați la uh, rapoarte, uh, puteți vedea că de fiecare dată EULEX a desfășurat munca ce uh, revenea prin mandatul său și a desfășurat anchete. După părerea mea, dacă vă uitați la acest factor, timpul, uh, aici trebuie să fim atenți, pentru că am început în decembrie 2008 și am avut ca, capacități operaționale doar în aprilie 2009. Deci am reușit să fim operaționale nici măcar 2 ani. Și dacă vă uitați la numărul de cazuri pe care EULEX le-a înregistrat, chiar și cazuri uh, care au fost preluate de la misiunea precedentă, puteți vedea că sunt cazuri concrete care au fost anchetate, asupra cărora s-a acționat. Și cred că, într-adevăr, Există acum o conștientizare în Kosovo și anume că impunitatea nu mai poate exista pentru că EULEX atacă acest lucru. Uh, și există cazuri foarte clare în care ULEX a demonstrat că impunitatea nu mai poate exista. Bineînțeles, acum uh, ne-am dorit cu toții ca lucrurile să meargă și mai repede. Însă există un principiu care trebuie să fie întotdeauna respectat ca peste tot în Uniunea Europeană și anume independența sistemului judiciar. Deci, noi ne dorim să respectăm această independență a sistemului judiciar și să preîntâmpinăm orice amestec din, uh, indiferent din ce direcție ar veni acesta. Și n-ar trebui ca o anchetă să devină un fel de joc politic în acest sistem judiciar. Și iată, aceasta este o, o valoare la care ținem foarte mult. Uh, Însă, cu siguranță, șefii de misiune vă pot informa mai în detaliu uh, ce anume facem în lupta împotriva criminalității organizative. Aici nu ne mai aflăm la stadiul declarațiilor de intenții, ci e vorba de o muncă care progresează în mod concret. Apoi, în ceea ce privește protecția martorilor, e vorba de un program foarte solid. Într-adevăr, având în vedere că resursele noastre sunt destul de limitate, este evident că și capacitatea noastră de a interveni este limitată și capacitatea noastră depinde de bunăvoința statelor membre de a accepta relocarea acest, acestor martori. Și cu siguranță colegii mei vor uh, detalia aceste aspecte. Și atunci mă voi opri acum și eventual colegii mei pot prelua. Mulțumesc! Case. În ceea ce privește protecția martorilor, iată, un subiect absolut uh, delicat și important. E un subiect pe care l-am evocat încă din luna noiembrie, încă înainte de uh, publicarea raportului Marti. Pentru că, într-adevăr, am descoperit în momentul în care am preluat conducerea misiunii, am descoperit că situația nu era una perfectă, chiar dacă, așa cum uh, tocmai a spus Case, avem un program de protecție a martorilor care este solid și care este gestionat de profesioniști ce ne-au fost puși la dispoziție de către statele membre, dar care uh, are un defect și anume personalul nu este suficient. Uh, modul în care a fost conceput acest program prin planul operațional ce s-a bucurat de sprijinul statelor membre, uh, e bine, inițial volumul era destul de limitat pentru că nu ne putem permite să extindem uh, acest program. E vorba de o resursă destul de rară, destul de scumpă în toate statele membre, pentru că este foarte solicitată, foarte cerută și deci, prin definiție, trebuie să admitem că aceste capacități vor fi întotdeauna limitate. Iar programul devine important și esențial, anume programul de reinstalare, de relocare a martorilor în străinătate, dincolo de granițele Kosovo. Uh, aici e vorba de voința, de bunăvoința statelor membre și anume de a accepta pe teritoriul lor nu numai martori, ci în mare parte a cazurilor și familiile acestor uh, martor. Și asta pentru o durată pe care eu în principiu aș define-o ca fiind nedeterminată. Poate fi vorba de pe durata întregii vieți acelui martor. Uh, într-adevăr, e un subiect uh, sensibil și înțeleg că statele membre au uneori anumite reticențe uh, pentru a accepta această reinstalare, relocare. Cu atât mai mult cu cât de multe ori nu e vorba de persoane absolut inocente. Însă, indiferent ce ar fi, nu putem avea un program de protecție a martorilor dacă nu există un accept din partea statelor membre de a primi pe teritoriul lor uh, anumiți martori. Deci, în momentul în care mă întrebați ce poate face Parlamentul European pentru a ne sprijini în această direcție, bine, eu vă răspund uh, Uh, adresați-vă, vă rog, statelor membre, insistați, subliniați cât de important și cât de necesar este să existe această posibilitate de relocare a martorilor. Uh, martorii care merită să fie protejați nu sunt uh, foarte numeroși, să nu ne facem iluzia asupra acestui lucru. Nu am indicații precise în momentul de față, uh, nu știu exact care ar fi cifra la care se gândise domnul Marti, însă în orice caz uh, nu cred că e vorba de autocare umplute cu martori oricum, e un subiect delicat, sensibil, serios și în momentul de față misiunea asigură protecția unui anumit număr de martori în condiții satisfăcătoare, însă cei drept am ajuns la o anumită, la limitele noastre în acest domeniu. Acum, în ceea ce privește legislația locală în Kosovo, este adevărat că astăzi legea referitoare la protecția martorilor încă e, de fapt, un proiect de lege. Ea a fost blocată pe uh, toată durata aceasta de incertitudini politice din ultima vreme, cel puțin mă refer la perioada în care eu eram acolo la fața locului și conduceam misiunea și e adevărat că această lege face parte din prioritățile noastre. E un subiect pe care dorim să relansăm pe lângă Ministrul Justiției. De asemenea, este evident că instaurarea de la zero a unui uh, serviciu de protecție a martorilor care să fie credibil în Kosovo e, uh, se poate cifra Uh, în timp uh, ca fiind un proces care va dura doi până la trei ani și vorbesc din propria experiență. Deci, vedeți, durează. Aceasta este realitatea, aceasta este situația în Kosovo, acest subiect face parte din obiectivele noastre, progresele pe care vrem să le înregistrăm uh, în munca noastră, în conlucrarea noastră cu autoritățile de la fața locului, însă asta ce înseamnă? Înseamnă că în următorii doi-trei ani comunitatea internațională, prin misiunea noastră, prin programul de relocare a martorilor, vor fi elementele care ne vor permite să facem față situației. Uh, Mulțumesc, Xavier. Doar câteva cuvinte referitoare la statele membre, statele membre care ne furnizează personalul necesar pentru a avea capacitatea necesară de investigare, de anchetă. Într-adevăr, aici e vorba de resurse uh, destul de limitate, rare, specialiști în domeniul judiciar. Noi am reușit să angajăm Uh, personal, cred că 30% din persoanele care sunt angajate sunt din acest sector, din acest domeniu de activitate judiciar și asta înseamnă că e modalitatea în care trebuie să lucrăm. Vom continua astfel. Uh, dacă statele membre ne vor permite în continuare să angajăm oameni din domeniul judiciar în așa fel încât să putem înregistra progrese, nu numai în contextul raportului uh, Marti, ci și în celelalte uh, direcții. Apoi, în ceea ce privește sistemul judiciar, un punct important subliniat aici, într-adevăr, uh, durata unor astfel de misiuni nu este de șase luni ca în alte misiuni. Uh, vedem că uh, se poate ajunge până la o durată de un an. Deci încercăm și noi să extindem contractele persoanelor pe care le angajăm până la această durată, în așa fel încât să nu existe o uh, discontinuitate între momentul în care persoanele sunt angajate și momentul în care acestea sunt înlocuite cu uh, alt personal. De aceea aș dori să insist asupra unui fapt. Noi avem nevoie de sprijinul și de acceptul statelor membre și a Comisiei dumneavoastră în așa fel încât să putem uh, acționa concret în uh, misiunea EULEX în momentul în care dorim să angajăm oameni. Noi nu suntem pe deplin independenți în acest domeniu. Însă sunt convins că acest lucru este deosebit de important și că împreună cu șefii de misiune vom reuși să explicăm, să subliniem acest element în fața statelor membre. Alors, je, je voudrais revenir... Aș dori să revin. Vreau să subliniez niște lucruri legate de urmarea dată raportului Marti. Uh, și de modul în care misiunea s-a organizat pentru a lua în calcul toate aceste probleme iscate de publicarea și aprobarea de către Consiliul Europei a raportului Marti. Eu, ca și șef de misiune, mi-am pus întrebarea imediat în ceea ce privește rolul misiunii, în ceea ce privește poziționarea Europei pe marginea acestui raport având în vedere că inițial nu aveam niciun fel de vizibilitate în ceea ce privește intențiile posibile sau orientările diferitelor părți interesate. Deci, din punct de vedere strict judiciar și având această abordare, procurorii s-au apucat să lucreze la acest dosar, așa cum orice procuror poate să o facă, în momentul în care consideră că are suficiente elemente sau eventual suficiente elemente sau date legate de uh, anumite suspiciuni, care de fapt a fost declinată și în raportul Marti. Și chiar din momentul publicării raportului m-am adresat senatorului Marti, procurorii au făcut același lucru și astfel am deschis această anchetă preliminare, preliminară, care, după câte știți și dumneavoastră, în acest moment are un caracter mai degrabă generic, nu vizează o anumită persoană în special, ci uh, arată doar că ne-am sesizat de acest caz. Urmăresc cu atenție acest dosar și bineînțeles că dezbaterea continuă în ceea ce privește modalitățile de anchetă. Ca și șef de misiune, nu pot să spun că am o viziune tranșantă în ceea ce privește metoda de lucru. În orice caz, cu procurorii ne-am pus de acord că ne apucăm de lucru, ne apucăm de anchetă și vom vedea cum vor evolua lucrurile. Pot să revin la ceea ce am spus mai adinaori și anume că în acest stadiu trebuie să identificăm și am și făcut-o uh, câțiva procurori, câțiva anchetatori care să se ocupe exclusiv de acest caz. Este exact ceea ce se întâmplă, chiar dacă unii dintre ei încă mai au alte uh, cazuri de rezolvat pe aici, pe acolo. În orice caz să se concentreze foarte mult pe raportul Marti. Aceasta a fost intenția noastră. Dorim să sporim efectivele și am cerut CPCC-ului și statelor membre să ne sprijine pentru a obține o contribuție, să zicem cumva, excepțională, având în vedere contextul de față, deci să avem o contribuție bugetară suplimentară față de bugetul prevăzut pentru a putea să întărim efectivele echipei de anchetă cu uh, câțiva procurori și cu alte persoane, eventual asistente auxiliare, pentru a ne concentra așa cum trebuie pe aceste lucruri. Apoi, am luat hotărârea de a face în așa fel încât persoanele care se ocupă de această anchetă să nu mai facă parte din parchetul sesizat. Asta, în primul rând, din punct de vedere al securității. Noi dorim ca aceste persoane să nu mai aibă nimic de a face cu acest parchet, parchet specializat, care este unul mixt, care uh, numără în rândul său procurori din Albania și din străinătate deci ei să beneficieze de o infrastructură aparte, cu adevărat sigură, securizată, inclusiv din punct de vedere informatic ă, și deci pentru ca măsurile de securitate să, care se impun să fie respectate. În paralel s-a pus și întrebarea sau problema protecției martorilor despre care am și vorbit, discuții cât se poate de promițătoare au început împreună cu Comisia. Noi dorim să ne asigurăm că, la momentul oportun, finanțarea va sosi pentru a finanța, deci, protecția martorilor, programul de protecție a martorilor și pentru reinstalarea, relocarea unora dintre acestora. Timpul uh, este unul destul de lung, este vorba apoi și de persoane vizate, cum ar fi familia, e vorba de bani până la urmă, care trebuie să fie uh, cheltuiți și aceasta pe timp de mai mulți ani pentru a asigura protecția martorilor. Avem state vecine ale Kosovoului care se, sunt implicate direct în aceste cazuri, în special uh, Albania, cum a spus și doamna Pac. Albania ne-a dat un răspuns extrem de direct și plin de angajament în sensul cooperării. Am discutat cu ministrul afacerilor externe al Albaniei, care ne-a spus că Albania era gata și este gata să coopereze. Procurorii noștri au luat legătura cu procurorul șef din Albania. Contactele sunt extrem de promițătoare, de încurajatoare și uh, reprezintă o bază solidă de pe care se poate porni în această anchetă. În ceea ce privește jurisdicția, știu că asta preocupă pe toată lumea, nu numai aici, dar și în alte foruri. Nu sunt jurist și nu sunt procuror. Uh, înțeleg însă problematica. Uh, misiunea noastră deja a efectuat efect, uh, anchete în Albania. La Priștina, de exemplu, s-a deschis un proces care vizează liderii din 99 uh, în cazuri de um, maltratare în uh, lagările de prizonieri din vremea aceea, în Albania. Deci am făcut-o și putem să spunem că o vom face și în continuare. Jurisdicția nu ne pune problemă, avem competența necesară și cred că și în cazul acestui raport Marti putem să procedăm exact la fel. De asemenea, am luat legătura cu procurorul sârb care se ocupă de crimele de război ca să ne asigurăm că nici din acest punct de vedere nu sunt obstacole. De altfel, și cu partea sârbă, procurorii noștri uh, au contacte cât se poate de regulate, în special în ceea ce privește problema persoanelor dispărute, despre care s-a vorbit numai ce. Deci, vedeți, uh, am uh, reușit să facem în așa fel încât uh, lucrurile să fie uh, cât se poate de clare, pentru ca procurorii să poată să uh, lucreze într-adevăr pe dosare. Dacă s-ar, ar trebui să se meargă dincolo de aceste două regiuni evocate în cadrul anchetelor. E bine, asta se poate întâmpla, însă jurisdicția procurorilor noștri nu îi împiedică, nu i-ar împiedica pe aceștia să o facă. Asta, bineînțeles, presupune cooperare și o bună voință din partea autorităților statelor care ar putea fi vizate. Nu pot să spun exact care ar fi acestea. Însă, din punct de vedere strict juridic, procurorii noștri ne-au spus că nu există niciun fel de probleme pentru ca misiunea EULEX să um, continue și în acest sens. Iată, întrebările care au fost puse au vizat raportul Marti, bănuiesc că ar fi și altele, însă vreau în acest moment să vă dau o idee despre starea de fapt. Dacă se iau decizii la un nivel sau altul, și care schimbă, uh, să zicem, unghiul de abordare a acestor dosare, este clar că uh, procurorii noștri în această fază preliminară vor putea preda eventual dosarele altor uh, actori care ar putea fi vizați. Însă, în momentul de față, lucrurile sunt destul de clare și statele membre cu care m-am consultat la începutul lunii aici la Bruxelles au acceptat principiul de bază al funcționării misiunii noastre. Misiunea noastră continuă să se implice în aceste anchete până în momentul în care eventual se va spune să nu o mai facem. În ceea ce privește problema persoanelor dispărute despre care a vorbit domnul președinte, este clar că aproximativ 1800 de persoane, 1821 de persoane, dacă doriți o cifră exactă, 1821 de persoane, deci sunt dispărute aproximativ 1400 de albanezi și 400 de sârbi. Misiunea lucrează în acest sens și anul trecut am reușit să predăm aproximativ 100 de corpuri nesuflețite acestor țări dispărute familiilor respective. Este vorba de informații, este vorba de date pe care, le, pe care putem să le culegem pe teren și este vorba de identificarea, identificarea pe teren, care nu este una simplă, au trecut mai mult de zece ani de la evenimente și acel DFM Departamentul de Medicină Legală este extrem de implicat în acest sens. Metodele lor de anchetă, inclusiv pe bază de ADN, sunt extrem de sofisticate și sunt puse în aplicare. Bineînțeles că dosarul este unul extrem de sensibil, delicat, având de vedere emoția suscitată în rândul familiilor și având în vedere impactul pe care îl poate avea acest lucru în sensul reconcilierii naționale. Însă, lucrurile se complică pentru că timpul a trecut și ce a fost mai simplu s-a făcut, de fapt, în ultimii zece ani, mai mult sau mai puțin, așa cum trebuie. Însă astăzi mai avem încă o serie întreagă de persoane sau de persoane care știm că au decedat, pe care însă nu am reușit să le identificăm. În Kosovo, condițiile meteo sunt cum sunt și campaniile de, uh, să zicem, de găsire acestor uh, persoane, de fapt de corpuri uh, neînsuflețite, se oprește practic la începutul, în timpul toamnei, la începutul iernii, din motive, deci, meteo și, deci, lucrurile se complică cu fiecare an. Dar să știți că în fiecare an găsim noi și noi gropi identificăm cadavre pe care le predăm familiilor albaneze sau sârbe. Deci, uh, în cazul în care reușim să identificăm aceste cadavre, în orice caz, asta este un lucru care contează mult pentru familii, în special. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Klompenhauer în ceea ce privește dialogul Bineînțeles că este vorba de o oportunitate istorică. Nu vreau să intru în detalii, pentru că partea politică nu este în răspunderea mea, însă toată lumea înțelege care sunt mizele aici. Bineînțeles că procesul este unul dificil, dar, în orice caz, dialogul este important și pentru EULEX, pentru că ne va permite să înlăturăm acele obstacole cu care ne confruntăm în acest moment în activitățile noastre, mai ales în partea de nord a Kosovo. Știți, probabil că am obținut de deja ceva uh, rezultate în ceea ce privește registrele civile, lucruri care au apărut în cadrul dialogului, sunt lucruri care, deci, Uh, reprezintă, să zicem, un prim pas înainte, însă ne așteptăm ca acest dialog să poată să rezolve și alte chestiuni care acum ne jenează, ne, ne, ne împiedică să progresăm așa cum trebuie. În ce privește Nordul, s-a pus problema rezultatelor. Asta și în funcție de cum măsori aceste rezultate, acest succes Aș dori să subliniez importanța stabilității pe care uh, a reușit să o mențină Eulexul, care a cooperat foarte bine cu Caforul la acest sens. Așa cum a spus și colegul Xavier, avem un task force special la Mitrovița, care se concentrează foarte mult pe anumite crime și este clar că Eulex nu este o armată de ocupație, ci o agenție de aplicare a legii. Dialogul cu cetățenii este foarte important și ne dorim ca ei să se, se simtă mai în siguranță în orașele lor, pe străzile lor. Uh, deci, uh, iată ce ne interesează pe noi. Misiunea așa cum am spus, a început să desfășoare activități specifice în acest domeniu. Nu știu dacă Xavier dorește să ne spui ceva aparte în acest sens. Da, mulțumesc foarte mult. Cum am spus uh, la început, pentru mine partea de nord a Kosovo a reprezentat uh, um, o prioritate încă din momentul în care am intrat pe acest post. Știu că există riscul de a, să zicem, demoniza Nordul. Nu asta trebuie să se întâmple. Știți foarte bine și ați înțeles când uh, v-am spus că uh, eforturile Eulexului concentrându-se pe Nord uh, nu trebuie să ignore cadrul general global al Kosovo. Și este exact ceea ce fac Uh, cu precădere și anume aș dori și doresc să lupt împotriva acelei crime organizate care se concentrează foarte mult în partea de nord și care este multietnică și vizează toate comunitățile. Uneori comunitățile se înfruntă pe plan administrativ sau politic, dar când vine vorba de crimă și de crime organizate, ele se pot înțelege foarte bine pentru a face afaceri necurate împreună. Și intenția mea este aceea de a convinge populația. Nu este simplu, recunosc, de a convinge populația de voința Eulexului de a fi extrem de echitabilă și echilibrată în activitățile sale. Primul obiectiv pe care ni l-am propus, așa cum a spus și Case, este acela de a menține stabilitatea și de a nu, ne conf- de a nu exista confruntări directe între comunități. Eram prezent uh, uh, în primăvara anului 2008 ca și comandant al CAFOR la fața locului și știu foarte bine ce înseamnă când se ajunge la confruntări violente. Deci, uh, zi cu zi, în fiecare zi, ne propunem acest obiectiv, ne propunem garantarea stabilității, nu este simplu, dar având în vedere că suntem prezenți uh, în fiecare zi pe teritoriu și suntem vizibili, e bine, cred că asta este și un gaj al succesului. Bineînțeles că dacă nu încercăm, nu vom reuși. Atunci când am sosit în Kosovo, acum mai bine de patru luni, Situația era următoare și anume că la ora 5 după masă to- ă, toate persoanele de la misiune ă, plecau de la sediul misiunii și se duceau dincolo în, pe celălalt mal al râului Ibar, urmând să revină a doua zi de dimineață pe celălalt mal. Toată lumea, deci, pleca în sud după ora 5, ă, după masa. Așa că eu mi-am dorit ca uh, să sporim prezența permanentă a echipei, a misiunii și să îi, uh, îi, îi rog și să îi fac să rămână în nord, lângă locuitorii din nord. Aveam uh, la acel moment numai patru persoane care locuiau pe lângă Mitrovița, deci în nord. Astăzi am ajuns la 12 persoane care s-au instalat în nord. Poate să vi se pară un obiectiv nu foarte ambițios, dar să știți că lucrurile au progresat destul de lent, pentru că normele de securitate pe care ni le impunea la vremea aceea Consiliul și apoi uh, Serviciul, uh, sunt așa cum sunt și eu, bineînțeles, că am anumite responsabilități pe care nu pot să le uh, eludez a trebuit să facem anumite ajustări, însă lucrurile sunt pe calea cea bună și sunt convins că până în primăvară vom avea poate 20, poate mai mult, de membri ai uh, misiunii care să locuiască într-adevăr în nord și care să împărtășească într-adevăr viața locuitorilor din acea regiune. Pentru uh, acei dintre dumneavoastră care cunoașteți Uh, aceste realități, știți ce importante sunt aceste contacte cu populația. Il faut pas être naïf. Nu trebuie să fim naivi. Uh, este nevoie de timp. Măsurile de constituire a încrederii sunt de durată și durează timp pentru ca acestea să fie introduse. Orice incident minor poate să reprezinte pași înapoi aceasta e situația în momentul actual. Pentru momentul actual am reorganizat misiunea. Tocmai am adoptat un nou plan de operațiuni și am transformat task, task force-ul Mitrovița într-o structură permanentă. Acolo sunt anchetatori, uh, vameși, procurori și vameși, după cum am menționat, pentru ca sincronizarea cu privire la lupta împotriva criminalității să fie mai eficientă. Deja vedem rezultate. Am lansat o operațiune, o operațiune în luna februarie pe care am trebuit să o amânăm din cauza campaniei electorale de la sfârșitul anului, care a dat rezultate interesante în domeniul datelor cu privire la organizarea structurilor de criminalitate organizată existente. Avem și alte inițiative, după cum am menționat, în nord și în sud. Ne implicăm și, cu, și în poliția locală pentru că trebuie să rămână primul vector de acțiune. De asemenea, recent am avut o intervenție împotriva traficanților de droguri și aici am înregistrat un, sus, o, un succes cu privire la susținerea populației care vede foarte bine operațiunile noastre, uh, lucru care a contribuit la uh, mediul de securitate în Nord. Suntem extrem de angajați în acest demers. Adjunctului misiunii mele, Andy Spars, uh, i-am acordat rolul de delegat în relația cu actorii locali pentru a-i angaja și cred că foarte rapid vom începe să vedem mai multe rezultate. Însă, în general, în ceea ce privește lupta împotriva criminalității și corupției, întrebări pe care le-ați spus dumneavoastră și în special în legătură cu anumite cazuri deschise anul trecut. Câteva observații. Noi suntem o misiune pentru statul de drept suntem acolo pentru a introduce și pentru a incita uh, poporul kosovar să aplice principiile statului de drept conform normelor și bunelor practici europene. Între ceea ce ne dorim și ceea ce putem face, există o diferență însă. Anchetele iau mult timp, acestea sunt însă serioase și în special în legătură cu cazul pe care îl urmăriți. Dacă ați urmărit uh, știrile, ați văzut că anchetele suplimentare au fost făcute, s-au făcut percheziții. Uh, de obicei nu mă implic în dezvoltarea în decursul procedurilor judiciare în curs lucrurile înaintează și când văd ceea ce se întâmplă în Europa în legătură cu anumite dosare grele, aș spune că un an mai târziu uh, ne aflăm în procesul normal al, dezvolt- al decursului unui caz de corupție care este extrem de sensibil. Dosarul nu este închis, procurorii lucrează, toată lumea lucrează și când va veni momentul, vom aduce acest caz în fața judecătorilor. Iau notă că am început o serie de procese, uh, procesul Gheții, uh, de asemenea afacerea Medicus și, după cum spuneam, există anumite procese începute în 2010, care astăzi Uh, sunt prezentate în fața judecătorilor. Care va fi rezultatul acestei, acestor procese aici? Dacă mă uit la statisticile și la bunele practici europene, noi susținem statul de drept în Europa. Uh, nu toate procesele se termină uh, printr-o condamnare. Există avocați care cunosc procedurile și nu înseamnă că dacă cineva este acuzat, va fi și condamnat. Însă noi trebuie să dăm un exemplu în ceea ce privește a, a, a, punerea în aplicare a principiilor. dans le gouvernement, si ça vous euh, tourmente. Vă neliniștește sau nu prezența și legătura Uh, criminalității organizate cu guvernul. Nu știu exact la cine faceți referire. Alors, ce euh, je, je sais pas si... Nu știu dacă există angajați un mic care acum s-au implicat în politică. Este un subiect uh, care nu-i acord mare atenție. Există anumiți angajați uh, locale ai un mic care sunt încă în misiune. Este însă vorba despre un proces de recrutare care are loc în momentul extinderii misiunii, când am încercat să angajăm persoane locale în domeniul traducerii și așa mai departe. Este adevărat că predecesorul meu a fost foarte atent și a încercat să găsească o diferență între misiunea EULEX și misiunea Un Mic pentru a uh, câștiga și încrederea opiniei publice din Kosovo însă realitatea pe teren l-a făcut să își atenueze puțin abordarea și a recrutat și persoane care proveneau din un mic în același timp. Acest lucru ne-a permis să beneficiem de experiența oamenilor care cunoșteau deja lucrurile la nivel local. Dacă există foști angajați ai un mic care au intrat în politică, poate nu știu, nu am informații în acest sens, este un subiect pe care l-aș putea examina uh, ulterior. O intervenție foarte scurtă sau o întrebare extrem de punctuală, domnule Arnachis, pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte punctuală și concisă. Eu sunt foarte îngrijorat în legătură cu situația în Eulex. După părerea mea, nu aveți niciun obiectiv pentru că vă lipsește cadrul juridic, nu este vina dumneavoastră, însă nu puteți lupta împotriva criminalității organizate dacă nu există legi care există în toate statele vestice. Dacă nu aveți legi cu privire la protecția martorilor care să vă permită să le reduceți pedepsele pentru a vă asigura că statul de drept se aplică și lor. Dacă nu există secret, da, dacă nu se renunță la secretul bancar, dacă nu, dacă nu se trece la confiscarea activelor, în Italia am început în 1986, avem o convenție de la Palermo, Palermo care spune că toate statele respectă aceste principii acesta este cadrul juridic. Dacă nu aveți principiile respective, nu veți ajunge niciunde în lupta împotriva criminalității organizate, nici în Kosovo și niciunde în lume. Mă surprinde că procurorii de acolo nu vă sugerează o strategie foarte clară să se facă lucruri concrete. O este o prioritate pentru Europa și, de asemenea, uh, apare problema resurselor investite. Domnule Kronpenhauer, care a fost bugetul EULEX până acum, în cei doi ani de operare? Care este bugetul prevăzut pentru anii următori? Câte persoane lucrează pentru dumneavoastră și care sunt pozițiile lor? Vă mulțumesc! Uh, thank you. first of all... În primul rând, EULEX respectă legislația existentă și sunt de acord că legislația trebuie îmbunătățită. Acest lucru se aplică și în Kosovo, în Bosnia și în alte zone. Însă noi suntem acolo pentru a aplica legislația existentă. Acesta este mandatul nostru. 150 de milioane este bugetul anual, mai mult sau mai puțin, poate mai, pu- poate mai mult și avem acum în jur de 1700 de angajați. Majoritatea sunt uh, ofițeri de poliție datorită și uh, misiunilor executive ale misiunii. Însă acestea sunt cifre destul de vagi. Și câți procurori aveți? Întrebare suplimentară. 27. Bine, nous en restons là pour la discussion. Bine. Terminăm astfel discuția în legătură cu Kosovo. Vă mulțumesc pentru intervenții. Este nevoie de o evaluare uh, regulată a misiunii, importantă pentru noi toți de aici. Deci, chiar trecând de cazurile particulare pe care au, care au fost menționate, este important ca misiunea să continue. Și îmi cer scuze pentru întârziere, însă mi s-a părut important să lăsăm discuția să continue. Domnul Feller, responsabil pentru misiunea în Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului. Am onoarea să vin cu cât, câteva sute de kilometri mai la nord și să vă informez în legătură cu misiunea de poliție în Bosnia-Herzegovina și susținerea în legătură cu lupta împotriva criminalității organizate și corupției în Bosnia. Situația în Bosnia-Herzegovina și în regiune este complexă în continuare și împărtășim aceeași evaluare a situației de securitate în ciuda problemelor prelungite politice în, uh, în urma alegerilor. Uh, de asemenea, situația economică în deteriorare nu sugerează o, uh, o evoluție pozitivă. Există o scădere a securității, pentru că mai, din ce în ce mai mulți cetățeni se confruntă cu o vulnerabilitate crescută. Suntem în prezență acolo din 2002 și am contribuit la ref- pachetul de reformă polițienească din aprilie 2008, care a deschis uh, drumul spre un acord de asociere și stabilizare. Uh, acordul în legătură cu liberalizarea vizelor uh, a fost încheiat în 2010 pentru a susține capaci- dezvoltarea capacităților comune în lupta împotriva criminalității și corupției. Și subliniez comun pentru că în Bosnia-Herzegovina există 17 agenții de punere în aplicare, de punere în aplicare a legii implicate. Uh, avem 80 de experți în poliție, 44 de procurori și experți în administrație publică și în jur de 150 de angajați profesioniști și de altă natură din Bosnia-Herzegovina. 2010 a fost un an important și de succes pentru misiunea noastră în Bosnia-Herzegovina. Decizia Consiliului în noiembrie de a ridica uh, vizele pentru călătorie pe termen scurt în zona Schengen a confirmat parteneriatul și angajamentul statelor membre. 2010 a, a fost anul în care am desfășurat mai multe misiuni, mai multe 30 de operațiuni pe scară largă împotriva tuturor form- formelor semnificative a criminalității organizate și unele adresate extremismului și terorismului. În, an, în din octombrie până în decembrie am avut două acțiuni extrem de importante împotriva criminalității organizate și corupției și am uh, care au uh, dus la arestarea unor oficiali de rang înalt din poliție și administrația publică. Ce concluzii putem trage în urma acestor acțiuni? În primul rând, autoritățile au schimbat cadrul pentru luptă împotriva criminalității organizate și corupției datorită uh, foi de parcurs pentru vize. De aceea avem nevoie să punem accentul pe un mecanism corespunzător de responsabilitate și pentru a revizui lupta împotriva corupției în domeniul legislației și în alte nivel, în alte domenii. Arestările din luna decembrie din cantonul Sana au dus la arestarea șefilor poliției cantonale și operațiunea Taxa a dus la arestarea unor unui număr semnificativ de uh, ofițeri de poliție din Republica Srpska și din Poliția de Frontieră. Nu trebuie ca nimeni să fie în afara legii. Operațiunea Capability este în curs și deja începe să dea rezultate în urma activităților comune. Relațiile noastre cu procuratura s-au îmbunătățit în lupta împotriva criminalității organizate hotărârea procurorului de stat uh, și angajamentul său trebuie să fie subliniată. Am uh, un dialog extrem de frecvent cu acesta. Rezultatele pot fi explicate de trei factori. În primul rând, dialogul cu privire la vize a fost un catalizator pentru a îmbunătăți întregul sistem. În al doilea rând, cooperarea incipientă în ce privește cooper- reglementarea a dus la rezultate pentru că cazurile foarte publice de corupție și criminalitate organizată au putut fi abordate pentru că capabilitatea generală a crescut ca, dur- ca rezultat al eforturilor interne, precum și a asistenței europene și internaționale în ultimii 10 ani. Deci, uh, ne există progrese și rezultate. Cu toate acestea, starea actuală nu este suficientă în ceea ce privește aspirațiile comunitare ale Bosniei-Herzegovina. În 2011 vom lucra în special pe la, nivel, la nivel strategic și instituțional pentru ca eforturile să fie sustenabile și acțiunile să fie de răspundere. În primul rând, durabilitatea agențiile de punere în aplicare a legii există și sunt operaționale la nivel cantonal, uh, al județean și statal. Există și o agenție națională de protecție. Autoritatea de impozitare responsabilă cu VAMA și oficiul responsabil cu imigrația sunt și ele operaționale. Cea mai nouă instituție, Directoratul pentru Coordonare Polițienească, este însă încă în formare și are nevoie de angajament politic și susținere de, din partea autorităților naționale și europene. Întâlnirile informale ale directorilor agențiilor de aplicare a legii și, al, și ale procuror, procurorului continuă, însă trebuie să fie instituționalizate. Uh, noi susținem această instituționalizare în perioada următoare și uh, va, acest lucru va reprezenta o provocare majoră. La nivel ministerial, uh, Ministerul pentru Securitate își găsește un rol din ce în ce mai important în legătură cu cooperarea regională. Consiliul și Comisia au decis un mecanism de monitorizare pentru cele cinci state din Balcanii Occidentali pentru care s-au ridicat vizele. Acest mecanism va fi un uh, instrument extrem de important pentru a asigura sustenabilitatea. Însă există și uh, componentele ministeriale care vor trebui să fie consolidate. În al doilea rând, responsabilitatea un lucru care devine din ce în ce mai de actualitate. În cantonul Unasara, uh, șefii poliției uh, sunt în așteptarea procesului, însă sistemul a fost afectat de acești uh, ofițeri de poliție care au participat la criminalitatea organizată timp de ani de zile. Care sunt sistemele de revizuire, care sunt uh, regulile de funcționare, acestea vor fi întrebările pe care le vom pune guvernului și parlamentului din regiune. Angajamentul de a lupta împotriva corupției uh, ne dă o imagine legătură cu practicile administrative și uh, în legătură cu uh, abuzurile din partea polițiștilor. De asemenea, trebuie să cunoaștem exact care este situația, să știm unde anume există aceste posibilități de abuzuri, trebuie să cunoaștem sistemul, slăbiciunile acestuia și în plus de aceasta trebuie să transmitem un mesaj clar către populație, uh, către autorități și anume că trebuie să continuăm această luptă împotriva criminalității organizate, pentru că Uniunea Europeană și autoritățile locale conlucrează pe această temă. Noi spunem întotdeauna, da, ați făcut o treabă bună, însă trebuie să continuați uh, durabilitatea și uh, simțul de răspundere sunt elemente cheie pentru reușita misiunii noastre. Întărirea sistemului judiciar uh, este absolut necesară. Dacă sistemul judiciar nu este suficient de puternic, acesta nu va putea face față cazurilor de corupție. E nevoie de un stat de drept în care cetățenii să știe că se poate lupta împotriva corupției și cu cât statul de drept este mai durabil, mai uh, uh, bine implantat, cu atât mai mult uh, societatea va avea de câștigat. Uh, acesta nu va putea fi, acest sistem, acest stat de drept nu va putea fi subminat de corupție. Și pentru a face față acestor uh, provocări, trebuie să găsească un răspuns la nivel politic. Uh, de aceea e nevoie de criterii politice în procesul de extindere. E vorba de durabilitate, de simț de răspundere, de rolul crucial pe care îl joacă societatea civilă în implementarea, în rădăcinarea adâncă a valorilor fundamentale și în instaurarea unui sistem capabil să protejeze statul de drept. Există o dinamică la nivel politic în interiorul Bosniei și Herțegovinei, dar care ar putea, care încă se află oarecum uh, într-o situație instabilă. Iar uh, munca noastră și a partenerilor noastre depinde de uh, comunitatea internațională și de determinarea acesteia pentru a încuraja schimbări la nivel intern, găsirea unor soluții comune în așa fel încât Bosnia-Herzegovina să se apropie de Europa. Trebuie să fim capabili să transmitem un mesaj european foarte clar și unificat și anume e nevoie de o prezență politică puternică. În același timp, trebuie să susținem acest proces și prin uh, asistență tehnică, prin mecanisme de asistență tehnică ce sunt necesare pentru implementarea și întărirea statului de drept, în așa fel încât să se poată înregistra progres în mod constant pe viitor. Eu am încredere că analiza strategică din partea Consiliului ne va permite să avem acest mecanism uh, care va întări mandatul nostru până la finalul anului 2011. În paralel, Misiunea noastră susține și desfășoară deja anumite instrumente pentru preaderare care sunt uh, necesare pentru a finanța anumite proiecte, programe tehnice. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Pac. Mulțumesc, domnule președinte. V-am ascultat cu atenție și aș putea aproape să vă cred. Însă cred eu că lucrurile sunt oarecum diferite de ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră. Eu aș fi vrut să nu fie cazul. Dumneavoastră știți în ce mediu, în ce context, context constituțional uh, lucrați. Există 17 agenții și autorități locale, uh, miniștri nenumărați și așa mai departe. Dacă ne referim la cantonul Unasara, în care într-adevăr au fost detectate abuzuri, e bine, însă mai există și alte cantoane, alte entități care sunt uh, vizate. Deci e clar că nu puteți fi pretutindeni. Și iată că îmi pun întrebarea. Cum putem instaura statul de drept în această țară dacă nu există o instituții comune care să fie respectate de toată lumea? Aceste instituții sunt întotdeauna puse sub semnul întrebării. Cum se poate lupta împotriva corupției dacă măsurile nu sunt acceptate de populație, de în intern. Dacă vi se răspunde de multe ori, păi nu e treaba dumneavoastră, pentru că știu că acesta este răspunsul pe care îl primiți de multe ori. E adevărat că anumite măsuri pot funcționa într-o anumită entitate, însă nu neapărat și într-o altă entitate echivalentă. Și e evident că e vorba de interlocutori aici. Uh, unii se contrazic, nu sunt de acord. Uh, cred că problema principală vine din această configurație inegală uh, a Bosniei-Herzegovinei, în care dumneavoastră trebuie să operați. Într-adevăr, a existat o reformă a poliției care a fost uh, dorită la un moment dat o reformă a poliției concepută așa cum uh, o gândise colegul nostru Martens la un moment dat, uh, o reformă a poliției într-o astfel de țară precum Bosnia-Herzegovina, nu știu dacă a fost util, adecvat, oportună, coerentă. Uh, Cred că putem să utilizăm și un alt adjectiv, și anume o reformă a poliției ridicolă. După cum ați spus, există acest proces de aderare care ar putea reprezenta o pârghie utilă. Ne plasăm în acest context, însă eu totuși îmi pun întrebarea. Fără instituții respectate, acceptate în această țară, cum veți ajunge la un rezultat concret? Mi se pare oarecum o muncă în zadar și veți putea munci cât doriți dumneavoastră. În 2011 veți părăsi această țară, însă cred eu că în această țară lupta împotriva corupției și instaurarea statului de drept nu vor fi avansa prea mult și nu din cauza dumneavoastră, nu e din vina dumneavoastră ci e din cauza unei situații constituționale uh, incoerente. Încă nu există un guvern astăzi în Bosnia-Herzegovina și responsabilii politici nu sunt de acord uh, asupra unei metode, a unui demers. Procesul de aderare ar putea în sine să uh, fie unul util și utilizez condiționalul. Însă, uitându-ne la situație pe ansamblu, cred că uh, în, fine, în final, de fapt, lor nu le pasă prea mult de aderare. Nu știu dacă își doresc într-adevăr să îmbunătățească situația tinerilor, a, a tineretului, nu știu dacă doresc să îmbunătățească mediul de afaceri și așa mai departe. Nu, nu sunt sigură de asta. Într-adevăr, noastră faceți o muncă formidabilă, însă din păcate, din păcate, munca dumneavoastră nu va fi recompensată în consecință. Nu vor exista modificări majore. Am îndoieli am îndoiel pentru că nu există instituții coerente. Ele se contrazic unele pe altele. Unele spun alb, unele uh, spun negru. Iată, aceasta este situația la fața locului și deplor acest lucru, îl deplâng. Și avem multă simpatie față de această țară. Într-adevăr, noi desfășurăm multe eforturi în această țară, însă responsabilii politici la fața locului nu țin seama de cerințele noastre. Aș fi vrut să fiu mai pozitiv, însă nu reușesc. Domnul președinte, doamna Copa. Din păcate, mulți dintre noi sunt de acord cu cele spuse de doamna Doris Pack. Din păcate, da, din păcate pentru Bosnia-Herzegovina. Uh, însă nu e păcat că noi suntem de acord asupra unui punct. Întrebarea mea e oarecum diferită. Cum anume evaluați dumneavoastră cooperarea cu Bosnia dintre Bosnia-Herzegovina și țările învecinate? Există vreo schimbare, vreo evoluție? Uh, sau ne aflăm în aceeași situație pe care am avut-o uh, și care a durat mult în ultima vreme, în ultimii ani. Mulțumesc, până doamna președinte, doamna Cornelisen. Da, acum va veni rândul. Mulțumesc, pentru că trebuie să merg neapărat într-o altă ședință a unei alte comisii, o zi grea astăzi. Da, sunt de acord cu mare parte din cele spuse de doamna Pac. Într-adevăr, dumneavoastră ați făcut o prezentare destul de pozitivă, de optimistă, însă nu știu dacă putem spune că o poliție este funcțională într-un stat în uh, care lipsește cu desăvârșire. Uh, mie mi se pare că mesajele care vin dinspre Bosnia-Herzegovina sunt asemănătoare cu cele pe care le-am avut și mai înainte și poate chiar uh, devin și mai alarmante aceste mesaje. Pentru că există anumite amenințări Există un context de provocări, de subminare a legii uh, și nimeni nu știe exact care vor fi măsurile ce vor fi luate de către Uniunea Europeană, de, alte, de comunitatea internațională, cum anume mesajul va fi transmis. transmis. Și într-adevăr mă îngrijorează un lucru și anume că Bosnia-Herzegovina va fi un uh, stat uh, fantomă. Uh, cum anume experiența dumneavoastră uh, se conjugă cu această realitate. Mulțumesc, domnul Arlachi. Relates very much uh, to what I already... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, diferența în Bosnia-Herzegovina este că față de Kosovo este următoarea. Chiar dacă moștenirea uh, istoria din Balcani este mai, uh, mai cruntă decât în Kosovo, situația este totuși asemănătoare. Și pe ansamblu putem spune că intervenția UE este mai puternică în această țară. Putem spune că dumneavoastră, misiunea, aveți uh, competențe extraordinare. Uh, aveți posibilitatea de a interveni în procesul politic, posibilitatea de a utiliza instrumente destul de convingătoare. Dacă ceva subminează statul de drept, atunci noi avem posibilitatea de a interveni. Însă această posibilitate de intervenție trebuie să fie întotdeauna utilizată în, ca, în scopuri nobile. Și întrebarea mea este următoarea. Nu avem o luptă eficientă împotriva, de, împotriva corupției, nu avem un stat eficient și atunci eu vă întreb, care sunt instrumentele concrete de care dumneavoastră dispuneți pentru a lupta împotriva corupției și a criminalității organizate în Bosnia-Herzegovina? Aici vorbim de două țări care se află în centrul Europei și uh, unele dintre ele vor, se vor arătura Uniunii Europene și aici ne confruntăm cu o situație paradoxală tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în Europa, în lupta împotriva uh, spălării de bani, împotriva criminalității organizate, a corupției, Uh, pare să fie ceva care nu reușește să pătrundă și în Bosnia-Herzegovina. Noi am dezvoltat anumite standarde, criterii de luptă împotriva crimei, uh, crimei organizate și a corupției. Avem instrumente puternice în mare parte din statele membre în acest sens. Însă se pare că în aceste entități astfel de criterii și de standarde nu se aplică. Și atunci întrebarea mea este următoarea care este legislația concretă în ceea ce privește programele de protecție a martorilor? Care sunt posibilitățile de sechestru, de confiscare a bunurilor în cazuri de corupție? Care sunt posibilitățile de anchete financiare și așa mai departe? Ce faceți concret în acest domeniu? Ce se întâmplă în acest domeniu în Bosnia-Herzegovina? Care este legea uh, în ceea ce privește, uh, spre exemplu, cazurile de conspirație. Spre, mă refer, spre exemplu, la legislația de la Palermo. Cum poți să lupți împotriva criminalități organizate, împotriva, știu eu, uh, cazurilor de corupție, dacă procurorii care trebuie să facă această muncă nu o fac, pentru că sunt ei, la rândul lor, fac parte dintr-o conspirație. Care sunt instrumentele concrete care noi le știm, de fapt, se aplică în statele membre pentru a sancționa astfel de cazuri de abuzuri, dar care s-ar putea aplica și în Bosnia-Herzegovina? Dacă nu ne dați informații cu privire la aceste instrumente concrete, noi nu știm exact ce se întâmplă în Bosnia-Herzegovina. Da, avem o discuție amabilă, interesantă, ne uităm la ce scrie în presă, știm că există o luptă împotriva corupției, însă habar n-avem dacă e adevărat sau nu, care este scara la care se uh, desfășoară această luptă împotriva corupției. Este oare suficient sau eventual ar trebui să schimbăm strategia, ar trebui să facem schimbări, modificări majore? Îmi cer scuze, nu vreau să vă agresez sau să vă ne liniștesc prea mult, însă vă rog să fiți mai concret, să ne spuneți concret care sunt elementele pe care le aveți la dispoziție pentru a evalua situația. Bien, merci, nous avons... Bun, avem 10 uh, minute pentru a răspunde la întrebări, așa cum uh, au spus și colegii anumite intervenții au fost uh, pur și simplu comentarii, nu era vorba și nu e vorba de a da o replică, însă Domnule Klumpenhauer, puteți să reacționați imediat dacă doriți. Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac un comentariu general. Vreau să spun că pot să-mi fac uh, uh, autocritica și până la urmă am atitudine pozitivă pentru că ne găsim într-o situație în care lucrurile stagnează din punct de vedere politic și constituțional și că din punct de vedere legislativ mai sunt multe lucruri de făcut. Însă să nu uităm că uh, Uh, e vorba aici de o misiune tehnică care are un mandat specific. Aveți dreptate, contextul este demn de menționat și mai sunt multe de făcut, însă vreau să uh, mă asigur că fiecare înțelege cum stau lucrurile. Uh, este vorba de mandatul uh, misiunii și de prerogativele fiecăruia, însă las pe Stefan să răspundă în continuare. Uh, Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Mulțumesc și uh, mulțumesc doamnei deputate uh, și voi face primul comentariu în limba germană. Nu pot să vă contrazic și, de fapt, nu contrazic nici cele, cele pe care le-am spus, uh, numai ce deci, subliniez, nu există o contradicție între interpretarea dumneavoastră și cele pe care le-am spus. Suntem o misiune tehnică care lucrează într-un mediu și într-un context politic extrem de sensibile, delicate. Așa stau lucrurile. Iată de ce uh, răspunsurile trebuie aduse în cadrul acesta. Ehm, timpul trece, aș putea vorbi mult mai mult pe acest uh, subiect. Ehm, însă, bineînțeles că nu pot să vorbesc uh, în mod exhaustiv de ce se întâmplă, de exemplu, în cantonul Unasana. sana dar pot să uh, apară probleme care vizează acest canton, dar care de fapt uh, merg dincolo de acesta și vizează și alte uh, entități. Ei bine, ascultăm cu atenție comentariile care sunt uh, făcute uh, și nu va surprinde pe nin, nimeni că uh, faptul că aceste crime au o natură aparte. Acum în limba engleză. Este vorba de a detecta care sunt aceste crime, care sunt uh, efectele lor psihologice și abia atunci poți să te iei la trântă cu ele. Este exact ceea ce facem noi. Și pentru a vă prezenta lucrurile vreau să mă întorc la acea discuție legată de instrumentele pe care le avem la dispoziție. S-a pus întrebarea legată de cât de solide sunt aceste instrumente și poate că răspunsul meu o să vă surprindă. Eu cred că, într-adevăr, avem astfel de instrumente solide, extrem de solide, însă ele nu funcționează. În cazul EUPM, ele nu acționează pentru că nu s-a întâmplat așa nici în trecut și nu are sens să facem ceva ce numai ce s-a pus în mișcare în Kosova, Kosovo. Pentru că punem uh, mult preț pe uh, nivelul local și pe ce se poate face la nivel local. În continuare rămânem noi pe un nivel tehnic și nu dorim să împiedicăm inițiativele locale. Am fost la Bania Luca și mă duc tot timpul acolo și vorbesc foarte direct cu miniștrii, cu autoritățile de acolo uh, și întotdeauna am un dialog uh, nu pentru că aș avea o influență prea mare, ci pentru că suntem parteneri. Să nu uităm că între alb și negru sunt multe nuanțe de gri și trebuie să vedem care este nivelul de angajament care există într-un context atât de dificil politic, economic și social. Lucrurile sunt în continuare foarte complexe pe teren, așa cum au fost și în ultimii ani și nu vă va surprinde faptul că ne concentrăm mult pe coordonare, pe comunicare, pe cooperare, pe dialog și nu dorim să deranjăm pe nimeni cu soluțiile noastre care n-ar întruni consensul. Pentru că avem o serie de agenții și de organe de aplicare a legii, care poate vă va surprinde, s-au dezvoltat foarte frumos în ultima vreme. Unele sunt de dimensiuni mai mici, altele mai mari, unele sunt mai recente, altele mai vechi, însă au ajuns la un nivel de maturitate care pe noi ne face să credem că lucrurile se găsesc pe calea ce bună. Pentru că nu e vorba de a avea agenții perfecte, ci de a vedea că există o anumită stabilitate în evoluția lor și că ele pot să funcționeze fără a face apel la instrumente externe de rezolvare a conflictelor. Nu vorbim aici despre o lume ideală, perfectă. Lucrurile se pot îmbunătăți. Însă eu mă refer aici la nivelul de angajament și la nivelul de dialog care există între părți. Iată de ce eu pot să vă spun despre acele, acele 30 de cazuri și sunt și mult mai multe care au fost uh, identificate în ultimii ani. Uh, am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani Uh, împreună cu partenerii internaționali, chiar dacă sunt 17 agenții, nu este niciun fel de problemă. Pentru că toți cei care sunt la curent știu că toate aceste operațiuni se fac în comun, prin rețele, cu implicarea partenerilor din diferite structuri și este exact ceea ce doream să vă împărtășesc, această poveste de succes. Și Poate că poate această poveste nu este transmisă în continuare așa cum trebuie de ceilalți și asta poate fi înțeles pentru că sunt unii care poate nu sunt prea încântați de faptul că această capacitate de luptă împotriva corupției uh, este în sfârșit uh, un lucru real. Să nu uităm însă că povestea pe ansamblu este una de succes. Acum, durabilitatea acestui mecanism comun depinde de uh, acțiuni viitoare, dar și nu este vorba aici de rolul și de prestigiul nostru ca Europa sau ca instituții internaționale, ci pentru că este vorba de populație, e vorba de autorități care recunosc că aceste instrumente îi ajută să progreseze într-un domeniu și într-un context atât de dificil cum sunt cele din Bosnia-Herzegovina vreau să vă spun că pentru fiecare dintre aceste provocări este nevoie de soluții, dar este nevoie și de explicații care să însoțească aceste procese. Nu este vorba uh, de a avea soluții care să ne satisfacă pe noi sau o țară anume, Franța, Germania, Regatul Unit. E vorba de a găsi soluții pe măsură pentru colegii bosniaci care sunt implicați la fața locului și asta este tocmai atul nostru, este exact ceea ce facem noi, noi și vă spun că cooperăm foarte bine la nivelul agențiilor de aplicare a legii, la nivelul uh, poliției și văd acest lucru tot timpul în discuțiile mele la nivelul misterului, inclusiv uh, la Sarajevo, uh, la Bania Luca, deci Republica Srpska de asemenea. Iată de ce Uh, nu trebuie să uităm că există și elementul partidelor politici, partidelor politice care trebuie să fie luate în uh, calcul și s-au făcut uh, acuzații legate de participarea unor membri la crimele de război și având în vedere aceste lucruri, anumiți membri uh, s-au retras. Este clar că uh, noi aici punem în joc și propria noastră credibilitate în astfel de cazuri. Nu e vorba de a da înapoi, ci e vorba de a îndeplini misiunea uh, și misiunea tehnică pe care o avem. Iată ce vreau să vă spun. Și anume că, ca în orice alt ca și în orice alt teatru de operațiuni pe care eu l-am cunoscut, pot să vă spun că dacă ai la dispoziție instrumente tehnice, fie ele militare sau civile, în orice caz ai nevoie de o umbrelă, de o acoperire politică. Și este acesta este atul și avantajul Uniunii Europene pentru că ne dă această acoperire. Și vreau să vă spun că suntem extrem de apropiați de pozițiile partenerilor noștri. Așa cum v-am mai spus, lucrăm împreună, inițiem operațiuni împreună, discutăm săptămânal. Pozițiile noastre sunt extrem de apropiate. Avem dialoguri uh, uh bilaterale, unele mai importante, altele mai reduse. Avem dialoguri cu Statele Unite în acest sens. Și oricare ar fi partenerul de dialog, vedem că orice ar fi, Uh, ideea este de a progresa în ciuda obstacolelor și acestea sunt uh, mari, sunt uh, probleme legate de politică, legate de ieșirea din criză, etc. Lucruri pe care noi deja le știm. Deci, da, pot să vă spun că am identificat probleme legate de capacitate și anumite deficiențe, anumite lacune legate, mă refer aici la anchetele, legate de anchetele financiare sau legate de anchete mai sofisticate care uh, implică confiscarea de bunuri. Dar este clar că aici nu suntem în contradicție cu cei care spun aceste lucruri. Uh, SIPA, de exemplu, poate să recunoască că în toate discuțiile și dialogurile pe care le-am avut, s-a subliniat că această agenție SIPA, care uh, există din 2003, mai are, mai are încă multe de făcut. Mai are de lucru. Uh, ne punem întrebarea dacă este cazul să destabilizăm un sistem care uh, merge cum merge, dar este pe o, pe o anumită rută, are o anumită evoluție. Deci avem priorități și misiuni existente pe care ne concentrăm anul acesta, dar să nu uităm că nu e vorba numai de misiuni complexe, paneuropene, uh, legate de menținerea ordinii, ci și, și alte misiuni și anchete, inclusiv financiare, care merg dincolo de acest cadru. Mă gândesc la cadrul Interpol. Avem proiecte în acest sens, proiecte de twinning, care au demarat acum trei patru săptămâni. Deci, domnule președinte, sper să mă mențin la cele 10 minute. Uh, una Sala este un exemplu care s-a dat aici, însă vă rog să vă uitați și pe alte cazuri, pe alte exemple. Uh, pot să vă dau o listă. Uh, nu e vorba numai deci de una sana, ci de un cadru mai complex și folosim aceste cazuri deja identificate pentru a ajusta mecanismele deja în funcțiune. Pentru că uh, e vorba, până la urmă, de prevenire, care este atât de importantă pentru a putea ca sistemul să continue să funcționeze. Apoi s-a pus întrebarea legată de cooperarea cu țările vecine. Cred că aceasta se îmbunătățește. Uh, avem semnale din partea Bosniei-Herzegovinei în acest sens și am observat că într-adevăr, ar fi bine ca la nivelul statului lucrurile să fie un pic mai bine coordonate în acest sens și noi, uh, uh, noi oferim consiliere în acest sens, dar la urmă este vorba de probleme politice. Și apoi este vorba de evaluarea strategică pe care o dau uh, situației actorii politici. Dacă nu mă înșel și dacă președintele poate să-mi confirme, cred că am acoperit toate întrebările. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vom vedea cum însă vom avea o misiune a acestei subcomisii care se va deplasa la Sarajevo în curând pentru a vedea și atât EUPM-ul cât și misiunea militară Altea Bosnia-Herzegovina ne, ne preocupă foarte mult, dincolo de problemele politice care au fost aici subliniate uh, și care, bineînțeles, uh, vă preocupă și pe dumneavoastră în continuare. Mulțumesc că uh, cred că domnul de Marniac vorbește cu raportorul nostru privind Kosovo. Nu poate să ne salute, însă vă mulțumesc tuturora pentru intervenții. Rămânem în legătură pentru că misiunile civile și militare din regiunea Balcanilor sunt uh, o, sunt o axă foarte importantă din politica securitate apărare comună. Vă mulțumesc și revenim. S'il vous plaît. Vă rog, stimați colegi. Vă mulțumesc. Vă rog să luați loc din nou. Avem pe ordinea de zi o discuție a raportului Gualtiere în legătură cu politica de securitate și apărare comună după tratatul de la Lisabona. Cu acordul raportorului amânăm discuția respectivă. Termenul pentru amendare pentru amendamente a fost prelungit. Aveți un termen până mâine și vom discuta raportul la Strasburg într-o întâlnire specială. O discuție mult mai aprofundată pentru că astăzi nu există noutăți în legătură cu discuțiile anterioare și amendamentele s-ar putea să nu fie depuse încă în totalitate. Deci, cu acordul raportorului, pentru care îi mulțumesc, vom avea o discuție în profunzime la Strasburg la următoarea sesiune în 4 aprilie. Mi se pare mai important să acordăm prioritate punctelor de actualitate, însă așadar acum vom discuta despre Libia, pentru că situația evoluează rapid și, din păcate, nu într-un sens care să ne facă să sperăm că va exista o rezoluție favorabilă pe termen, pe termen scurt. Săptămâna trecută la Strasburg, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în legătură cu Libia, rezoluție care conține o serie de recomandări și propuneri, în special pe uh, din punct de vedere politic, recunoașterea Consiliului Național de Tranziție, introducerea unei zone de interdicere, interzicere a zborurilor și uh, un mandat uh, în altei reprezentante pentru a studia Uh, mijloacele uh, necesare uh, instaurării unui embargo împotriva Libiei, conform deciziei 1970 a Consiliului ONU. Pentru a proteja, citez, populația civilă, statele membre vor avea în vedere toate opțiunile necesare cu existența unei, uh, unui temei juridic clar. Uh, Uniunea Europeană susține activitatea actorilor umanitari. Un text destul de vag care lasă deschise o serie de opțiuni. În momentul actual, forțele loiale colonelului Gaddafi au uh, repreluat anumite poziții Eh, dezbaterea în legătură cu instaurarea unei zone de interdicție a zborurilor continuă. Este important să uh, ținem cont de situa- situația actuală. Îi mulțumesc domnului Porkovski că ni s-a alăturat. Nu. Uh, aici vom vorbi și de Consiliul de vineri. Domnul Pokorski ne-a spus care, sunt, care este mandatul său, am dorit să punem accentul pe aspectul de securitate, politica de securitate și de apărare comune. Acesta este rolul nostru, atribu- acestea sunt atribuțiile noastre. Uh, nu vă mirați dacă nu vă veți primite răspunsuri în legătură cu aspectele politice, pentru că rezultatele Consiliului vor fi anunțate mâine uh, de președintele Van Rompuy într-o conferință a președinților care va fi deschisă tuturor membrilor. Așadar, astăzi vom pune accentul pe aspectele de securitate și apărare și nu pe cele politice. Domnule Pocorski, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Uh, bună dimineața tuturor. Înainte de a trece la aspectele securitare relevante în Libia, vreau să reamintesc abordarea generală în legătură cu ceea ce facem acum, o abordare comunitară a situației din nordul Africii. Um, aspectele de securitate și a acțiune externă fac parte din pachete mai dintr-un pachet mai larg de uh, măsuri și comunicări adoptate săptămâna trecută de către Consiliu. Există aspecte care țin de la mobilitatea de muncă um, și uh, acces pe piață care vor fi oferite vecinilor din Sud. Pe toți ne îngrijorează evenimentele recente de situația în evoluție din Libia. Așadar, voi face câteva remarci introductive. În primul rând, prioritatea noastră principală până acum a fost evacuarea cetățenilor europeni și a altora din Libia. De asemenea, reacția la criza umanitară la frontierele Libiei, mai multe mii de persoane au fost deja eva- evacuate. Coordonarea între statele membre și comisie a funcționat și a dat dovadă de plus valoare în Uh, schimbul de informații și utilizarea eficientă a resurselor. Ca serviciu de acțiune externe am susținut Direcția Generală ECO prin mobilizarea personalului militar comunitar și uh, printr-o celulă de coordonare a planificării. Am trimis un uh, ofițer de legătură din staful militar către uh, echipa de coordonare de protecție civilă din Libia. De asemenea, un, o persoană la centrul de coordonare din Malta. Cooperarea de curs bine. În momentul actual, ONU și Direcția Generală ECO este, spun că au suficiente modalități pentru a evacua persoanele din Tunisia. Vom continua și poate vom consolida co- capacitatea de co- coordonare și cooperare. Lucru care nu este foarte vizibil, de aceea trebuie să comunicăm mai bine, să explicăm mass media și publicului ceea ce am făcut de la începutul crizei. Acestea sunt răspunsurile cele mai de primă măsură, ev- măsură evacuarea și criza umanitară. De asemenea, am făcut o planificare potențial, prudentă și potențială a opțiunilor de apărare și securitate în, în nordul Africii. NATO a făcut același lucru înaintea Consiliului European de săptămâna trecută. Orice acțiune posibilă de securitate și apărare se înscrie în pachetul global de măsuri. Consiliul European a declarat că uh, examinează acțiuni în legătură cu protejarea civililor. Trei principii. Necesitatea demonstrabilă și aceste principii corespund principiilor NATO. Miniștrii și membrii NATO au, s-au reunit acum o săptămână și au acceptat aceleași principii în legătură cu activitățile lor de planificare. Noi am început planificarea prudentă a unei acțiuni posibile la nivel comunitar, pe termen scurt și pe term- acțiuni pe termen mediu și lung, dezvoltarea instituțiilor democratice în toate statele, Libia, Tunisia și Egipt, inclusiv în sectorul securi- de securitate. Pe termen scurt, bineînțeles, dacă toate, toate condițiile menționate sunt îndeplinite, vom susține eforturile de evacuare, evacuare și umanitare, un pod maritim prin uh, capacități logistice, medicale și de altă natură. Avem în vedere și măsuri pentru a susține implementarea unui embargo al armelor impus de uh, Consiliul de Securitate ONU. Cu toate că este clar că și din punct de vedere juridic, orice măsură de punere în aplicare a embargoului necesită un mandat nou din partea Consiliului de Securitate ONU. Planificarea este prudentă și nu uh, afectează niciun fel, în niciun fel vreo decizie a Consiliului de Securitate ONU. Noi uh, suntem în continuă comunicare cu NATO în mod foarte transparent toate statele membre ale Uniunii și cunoașteți uh, relațiile noastre cu NATO, toate statele membre sunt informate și relațiile sunt transparente. Vrem să evităm duplicarea și să punem accentul pe ceea ce putem să aducem noi în plus prin potențialul și experiența noastră. Discuția în legătură cu interdicția de zbor continuă și în, la NATO și la ONU. Nu există semne ca această decizie să fie luată foarte curând, pentru că toată lumea vrea un mandat clar. Însă, de asemenea, este nevoie de susținere regională. Bineînțeles că Liga Arabă a cerut interdicția de zbor, dar acest lucru nu afectează în niciun fel o decizie a Consiliului de Securitate ONU, pentru că există câțiva membri sceptici. Discuțiile continuă. Uh, Ministrii de externe G8 s-au, s-au reunit ieri la Paris și sunt sigur că au discutat și acest punct. Uh, în altul reprezentant european a luat parte la discuția respectivă. Nu trebuie să pierdem din vedere acțiunile pe termen mediu și lung. Pentru că Uniunea Europeană poate să aducă o plus valoare în acest domeniu, după părerea mea. Opțiunile pentru Tunisia, Egipt și Libia, odată ce condițiile o vor permite, vom, vor permite să ne utilizăm experiența în gestionarea tranziției. Uh, stat de drept, bună guvernanță, uh, reformă în sectorul securității și de asemenea eforturile de formare și consolidare a statului. Acest lucru îl facem în multe părți ale lumii, în Palestina sau în Republica Democratică Congo, chiar și în Indonezia. Am putea să oferim aceste servicii, însă cererea trebuie să vină în mod clar din regiune în regiune și vom avea nevoie de timp, însă nu am uitat aceste aspecte. Atunci când vorbim despre planificare comunitară și discutăm lucrurile cu staful militar și cu departamentul de planificare, uh, calendarul nostru este comparabil cu NATO. La NATO există uh, în jur de o mie de uh, gestionari militari și poate în jur de o mie de persoane implicate în planificare, așadar. Deci nu este vorba de aceeași scară. În ceea ce privește o misiune de politică, de, de o misiune PESC, noi putem să ne aducem o contribuție majoră uh, ținând cont de experiența anumitor state membre în domeniul controlului democratic al forțelor armate, uh, just, justiție în tranziție, lucru pe care l-am văzut în multe state în ultimii 25 de ani. De asemenea, reforma sectorului de securitate. Însă aceste lucruri țin de termen mediu lung, acțiunile imediate pun accentul pe evacuare și aspecte umanitare. Cu acordul dumneavoastră, domnule președinte, vă voi opri aici și sunt la dispoziția dumneavoastră dacă există întrebări. Vă mulțumesc. Mulți colegi au dorit să intervină. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă exprim o anumită frustrare pe care o am. Pentru că înțeleg succesele de până acum care ar fi meritat să fie aduse la cunoștința publicului. Nimeni nu contestă că evacuarea și asistența umanitară a fost, au funcționat în timp util și putem să ne bucurăm de acest lucru. În rest, ne vorbiți de o planificare prudentă. Vorbiți despre termen mediu și lung de însoțire a tranziției. Însă în Libia nu vorbim acum despre termen mediu și lung. Este vorba de o urgență și o planificare prudentă. Mă bucur că și mă bucur că are loc o planificare prudentă, însă această planificare prudentă mă întreb în ce măsură este capabilă să răspundă situației de urgență. Concetățenii noștri ne cer, ne întreabă ce face Europa. Alți actori, în special Statele Unite, au dat dovadă de un scepticism în legătură cu orice opțiune de securitate și apărare. Ce facem noi? Dacă ne răspundeți planificare prudentă, Uh, mă îndoiesc că am înțeles ce facem. Uh, bineînțeles că nu avem foarte multe mijloace, însă avem anumite instrumente, avem operațiuni antipiraterie navale la câteva mii de kilometri de coasta noastră și mă întreb de ce Uniunea Europeană nu este capabilă să planifice o misiune maritimă în largul propriilor coaste. aș dori să am mai multe informații despre instrumentele noastre de care dispune doamna Ashton, dacă aceste instrumente au fost folosite pentru a studia toate opțiunile posibile, după cum a reamintit Consiliul. Știm că există anumite precondiții, însă toate opțiunile sunt deschise. Așadar, mă întreb atunci când uh, vorbiți despre planificare urgentă, ce faceți în legătură cu urgența actuală? Nu este vorba de un atac personal, însă vreau să vă transmit acest mesaj de scepticism și de frustrare. Am avut o dezbatere foarte uh, încinsă la Strasburg săptămâna trecută și rezoluția noastră știm că nu este la înălțimea așteptărilor noastre, care sunt și așteptările cetățenilor europeni. Iar acum voi da cuvântul colegului meu, domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Popovski, eu împărtășesc frustrarea care a fost tocmai exprimată de președintele subcomisiei noastre. Am citit toate documentele din ultima vreme. Uh, la Consiliul European s-au așteptat și, s-au așteptat și observațiile președintelui Van Rompuy. Am reușit să ascultăm și declarațiile doamnei Ashton. Uh, am citit și documentele din partea Ligii Arabe, iar concluzia mea este următoarea. Doamna Ashton nu dorește să prezinte anumite opțiuni ea dorește un numitor comun uh, ca fiind baza politicii sale și cred că ea își organizează rolul ce îi revine într-un mod diferit. Dacă ne uităm la deciziile luate de Consiliul European, ce putem constata? O, constatăm că toate opțiunile au rămas deschise, e adevărat. Dar poate că dumneavoastră ați putea să ne spuneți pe scurt. Sind. Das würde mich jetzt auch ce înseamnă această planificare prudentă? Ce înseamnă? Dacă este să menținem toate opțiunile deschise, cu aceste trei condiții evocate, am și eu o întrebare. Și anume, există anumite nevoi ale populației la fața locului. Credeți că aceste lucruri au fost luate în considerare la nivelul guvernelor? Și care este stadiul discuțiilor între diferitele țări în ceea ce privește zona de interdicție a zborurilor? Am impresia că nimeni nu se poate pune de acord nici la nivelul Consiliului de Securitate. Este clar că libienii nu își doresc o intervenție străină. Asta se spune într-un anumit alineat și apoi, tot din, de același document, se spune că este nevoie de o zonă de interzicere a zborurilor, ceea ce ar putea să presupună o intervenție deci cred că în regiune există anumite așteptări legate de anumite măsuri uh, care uh, sunt preconizate, inclusiv zona de interdicție a zborurilor. Noi avem nevoie de sprijinul acestei, acestei regiuni. Avem nevoie de poziția Uniunii Africane. Iată întrebarea mea. Apoi, aș fi vrut să știu de asemenea care este starea lucrurilor, a dezbaterilor între statele membre, care sunt diferitele poziții în ceea ce privește această zonă de interdicție de zbor. Mulțumesc, care cuvântul domnul Gualtieri. Grazie. Ma Prima, una notazione tecnică. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, o observație de natură tehnică. Aș dori să mă adresez colegilor care ne-au înmânat documentul Library Briefing. Ar trebui să vedem exact ce se spune acolo despre rezoluția Parlamentului European, pentru că nu e aceeași uh, poziție ca și în documentul prezentat. Se spune clar în rezoluția Parlamentului că zona de interdicție de zbor este o posibilitate doar dacă se obține un mandat din partea ONU. De aceea ar trebui să fim mult mai preciși în momentul în care evocăm, să facem referire la documente ce au fost votate în plen. Acum noi discutăm un subiect extrem de complex. Și dintr-un anumit punct de vedere, prudența adoptată de către Consiliul de înaltul reprezentant, e bine, această prudență este una întemeiată, justificată. Eu împărtășesc cele trei condiții, sunt de acord cu ele, cele trei condiții preluate în rezoluție. pentru a trece dincolo de rezoluția de 1970. Deci, e vorba de susținere regională, nu numai Liga Arabă, ci și Uniunea Africană, o bază juridică clară și probe concrete, dovezi concrete despre ceea ce se întâmplă la fața locului. Însă, în momentul de față, toate aceste elemente, toate aceste date lipsesc. Și ar fi bine să avem din partea SAE din partea diferitelor centre regionale anumite elemente concrete, fapte concrete pentru că ceea ce ne destabilizează oarecum pe noi în cadrul acestei crize din Libia este că, dincolo de anumite cifre, vedem că există o incoerență. Există cifre care vin din partea țărilor de, din uh, Golf, uh, însă nu știm concret ce se întâmplă pe teren. Chiar și Arabia Saudită ne spune că bombardamentul uh, din Aijabin n-ar fi făcut niciun fel de victime. Deci se vorbește despre bombardări, despre lupte, uh, însă nu înțelegem prea bine cum stă situația. Discutăm aici despre două armate care ce fac? Avansează, dau înapoi, fac marșarier? Ce, ce se întâmplă? Există acolo o situație de război? Există zeci, sute, mii de victime? Care sunt faptele concrete? Pentru că asta nu, nu știm exact ce se întâmplă. De aceea e foarte greu să ne angajăm și să luăm decizii cu caracter constrângător, cum ar fi, spre exemplu, instaurarea acestei zone de interdicție de zbor. Cu siguranță, o, o astfel de măsură ar fi una utilă, însă cu anumite condiții, iar pentru asta e nevoie de date clare, factuale, bazate pe realitate, care să ne permită o intervenție, pentru că o astfel de zonă de interdicție de zbor ar însemna că ar trebui să instaurăm un sistem militar destul de greoi, destul de masiv, uh, eventual cu uh, bombardări. Deci, vedeți, situația este uh, dificilă pentru că nu avem suficiente date concrete despre ceea ce se întâmplă pe teren. Și deci evaluarea noastră politică este cu atât mai dificil de realizat. Și uh, poate că n-ar fi bine să facem acum uh, declarații pripite. Parlamentul European nu dorește să fie doar un ecou pur și simplu al opiniei publice, ci trebuie să țină seama de toate elementele uh, acestui dosar. Deci prudență, cu siguranță, însă nu o lipsă de acțiune. Asta ne dorim. Uh, altfel spus, sunt de acord cu, și cu domnul președinte. Într-adevăr, trebuie să fim prudenți când e vorba de război, însă asta nu trebuie să însemne că nu facem decât uh, uh, o intervenție umanitară și de evacuare a civililor. Uh, rezoluția ONU este foarte importantă pentru că ea ne lasă suficientă marjă de manevră pentru o intervenție mai extinsă. Însă această inițiativă trebuie să precizeze care sunt modalitățile, eventual un embargo, eventual uh, un temei juridic, să vedem cum vom putea utiliza toate capacitățile noastre de securitate și apărare, de altfel așa cum uh, este uh, scris și în rezoluția Parlamentului European. Nu uitați că Libia este o țară complexă, acolo există trei uh, triburi diferite care au semnat un pact, o înțelegere, iar unitatea între aceste trei triburi poate fi periculoasă și o intervenție unilaterală pentru a susține tribul Benghazi ar putea să destabilizeze situația. Uh, e nevoie de un spațiu politic în care inițiativa să se poată organiza în jurul unei încetări a ostilităților. E nevoie de o inițiativă politică pentru un proces de tranziție. E nevoie de o intervenție la nivel politic. Și nu trebuie să lăsăm această inițiativă doar Turciei cred eu că Uniunea Europeană trebuie să lanseze o dezbatere concretă și nu doar să uh, construiască scenarii uh, teoretice. Înghețarea, spre exemplu, bunurilor uh, regimului actual ar putea fi o posibilitate și asta în colaborare cu Uniunea Africană, după care, bineînțeles, ar trebui să avem o, o, o descriere completă și corectă a situației pe teren. Mulțumesc, doamna Brantner. Mulțumesc, domnule președinte. Și, domnule reprezentant, aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Știm că se întâmplă foarte multe în momentul de față peste tot în lume. Uitați la situația din Japonia. Nu mai știm exact unde trebuie să ne îndreptăm privirea. Însă, un lucru este clar, trebuie să cunoaștem faptele pe teren la fața locului și poate cu imaginile prin satelit vom avea mai multe informații la dispoziție. În momentul de față ne confruntăm cu un pericol și anume ca Benghazi să fie încercuit. Și dacă mai așteptăm câteva zile, atunci Gaddafi ar putea să preia acest oraș și atunci cu siguranță uh, va fi o adevărată baie de sânge, un masacru. De aceea, în consecință, întrebarea mea este următoarea. Ce trebuie să facem acum și nu în perspectiva unei planificări pe termen mediu și lung, pentru că peste câteva zile poate nu vom mai avea niciun fel de opoziție pe care să o susținem. Um, s-a evocat ideea unui embargo împotriva lui Gaddafi, o decizie care ar putea fi utilă. Însă dacă așteptăm prea mult, atunci va trebui să așteptăm uh, și ca următorul val de opoziție să se manifeste în așa fel încât să avem uh, interlocutori le spun asta într-un mod oarecum ironic și cinic. Uh, dacă am urma această cale, am avea doar o simplă politică de umanitară și de uh, în favoarea drepturilor omului. Însă noi trebuie să știm exact care sunt posibilitățile, care sunt planurile, eventualitatea unei uh, zone de interdicție de zbor, cooperarea cu Turcia, care ar fi poziția Turciei vis a -vis de o astfel de măsură. Și apoi mai există și o altă, un alt aspect Ați vorbit despre statul de drept. Putem discuta despre Libia, ați evocat Egiptul, ați evocat Tunisia pentru această misiune de studiu, uh, delegație la fața locului. Eu am îndoiel, pentru că nu putem spune că această delegație, că, spre exemplu cea care a fost în Irak, a fost una încununată de succes. Întrebarea este, în punct de vedere practic, cum putem organiza o astfel de delegație, cum putem face în așa fel încât acest eveniment să fie uh, coerent într-un context și să evităm ca să existe două două persoane diferite uh, care iau decizii. De aceea fondurile alocate acestei delegații ar trebui să fie centralizate, să existe o coordonare în așa fel încât o astfel de situație de duplicitate a deciziilor să nu se mai repete. Deci o coerență în ceea ce vorbește fondurile și o coerență în ceea ce vorbește partea operațională, organizatorică. Apoi, în ceea ce privește Bahrain, care este aprecierea dumneavoastră față de situație? Mulțumesc, doamna Lozing. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mulțumesc în mod special domnului Gualtieri, pentru că multe din cele spuse de el pot fi, le împărtășesc, sunt idei pe care le împărtășesc. Azi dimineața am avut o prezentare despre Kosovo. Știm care este situația în Afganistan, știm care este situația în Irak. Trebuie să tragem învățăminte din toate aceste uh, Uh, dosare. Eu înțeleg că, într-adevăr, trebuie să ajutăm, pentru că întrevedem deja băile de sânge și dictatura Gaddafi și efectele sale uh, nefaste. Eu înțeleg aceste constrângeri. Însă, nu putem să ne mulțumim cu ideea mai întâi apăsăm pe trăgat și vedem după ce se va întâmpla. Nu. Trebuie să vedem la fața locului care sunt forțele care acționează, care există, care sunt forțele pe care le-am putea susține, care să fie credibile și, eventual, e nevoie și de o planificare pe termen lung. Care ar putea fi situația după o uh, astfel de intervenție? Poate că vom fi obligați să rămânem la fața locului timp de zeci de ani de zile. Nu se știe. De aceea eu aș vrea să mă refer acum la o chestiune mai concretă. Această zonă de interdicție de zbor. Da, știm că pe această temă există puncte de vedere divergente. Multe persoane uh, sunt de părere că în cazul în care s-ar instaura o astfel de zonă de interdicție de zbor, nu vom putea evita o stare de război experții și cei care se ocupă de, pre, uh, de programări strategice au tras acest semnal de alarmă, ne-au uh, prevenit. Uh, de acest lucru. Capacitățile uh, aeriene ale lui Gaddafi se află în zone urbane, acolo unde există o mare concentrare de populație și deci cu siguranță că vor exista și victime civile. Și o mare parte din lupte s-ar putea derula la sol și atunci uh, forța lui Gaddafi nu va putea fi diminuată. Dumneavoastră împărtășiți această uh, viziune, o astfel de apreciere, pentru că Institutul de Studii pentru Securitate a aplicat o analiză în care se regăsesc aceste argumente care uh, spun că o intervenție militară ar trebui să se facă în cadrul unui principiu de răspundere, de simț de răspundere, de protecție, chiar dacă nu există un mandat din partea adresa ONU. Vi se pare corect acest lucru? Și apoi o altă întrebare, o întrebare care se referă la ajutorul umanitar. În mass media, cel puțin asta citim în ziare, una dintre misiunile principale ale Frontex va fi în, va avea loc în martie 2011 și anume să susțină acele persoane care au fost expulsate din țările lor uh, de baștină. E adevărat acest lucru? Acest lucru se va aplica de asemenea și refugiaților care provin din Libia? Eventual, refugiații vor trebui să se întoarcă în Libia sau uh, nu cumva ar trebui să ajungem într-o situație în care acceptăm toți refugiații din Libia și definim astfel la nivelul Uniunii Europene un concept general care să se ocupe de toți acești refugiați. Uh, Domnul președinte, văd că toate grupurile politice au luat cuvântul pe această temă. Dau cuvântul domnului Popovski, după care vom mai avea încă o rundă de întrebări-răspunsuri. Înainte de a vă da cuvântul, trei aspecte. Noțiunea de prudență. Eu împărtășesc multe din cele spuse de domnul Gualtieri referitor la prudența politică, prudența de evaluare, prudența de angajament. Într-adevăr, eu am avut un ton mai critic în ceea ce privește planificarea prudentă. După părerea mea, planificarea e planificare. Prin definiție, e o planificare care ține seama de toate opțiunile. Însă acest concept de planificare prudentă mă destabilizează oarecum, se pare prea timid. Apoi, în ceea ce privește zona de interdicție de zbor, ni se explică faptul că e nevoie de bombardări masive la sol și distrugerea capacităților aeriene în prealabil și așa mai departe. Însă aș dori să amintesc un lucru. Între 1993 și 95 a existat o astfel de operațiune deasupra Bosniei-Herzegovinei uh, de interdicție de zbor care nu a necesitat nicio intervenție la sol. Deci bombardamentele au intervenit în 1995 în cadrul unei alte operațiuni. Însă interdicția de zbor între 93 și 95 deasupra Bosniei Herțegovina a fost, a fost una de succes, aparate au fost distruse, a existat o supraveghere permanentă fără intervenție la sol. Și Împărtășesc uh, analiza doamnei Lozing. E adevărat că, și acesta e cel al treilea punct pe care doream să-l uh, subliniez, o astfel de zonă de interdicție de zbor nu ar putea să rezolve toate problemele militare care se există la fața locului, pentru că știm că există problema artileriei și a infanteriei. Deci, există argumente pro și contra, însă e nevoie de o abordare completă și nu să ne mulțumim doar cu uh, argumente uh, incorrecte, imprecise și uh, care nu sunt uh, coerente din punct de vedere istoric. Vă dau cuvântul. Uh. Mulțumesc. Un comentariu scurt legat de această planificare prudentă. Nu e numai o un fel de frază lipsită de sens, ci este nivelul de formalizare intelectuală pe care îl putem aduce în această situație. Sunteți experți și înțelegeți ce înseamnă planificarea militară, anumite etape care trebuie să fie îndeplinite, planul operațional, concepția acestuia noi ne dorim ca procesul să se declanșeze, de aceea îl numim planificare uh, prudentă. Această, practică, această uh, expresie nu arată decât că am început să facem ceva, nu ne dorim să ascundem, ascundem lucrurile. S-a vorbit despre frustrarea pe care mulți dintre dumneavoastră o resimțiți. Uh, la nivelul Uniunii Europene, Uh, și la nivelul uh, ONU încă nu s-a autorizat vreo acțiune uh, robustă. Iar la nivelul G8 vedem că Statele Unite sunt mai degrabă prudente, chiar tăcute. Doi, iar cel puțin doi membri ai Consiliului de Securitate a ONU sunt împotrivă. Avem o rezoluție în paralel a Regatului Unit și a Franței uh, care ne propune niște lucruri și se preconizează o nouă rezoluție a ONU care să se mer- care meargă dincolo de cea din 1970, însă încă nu s-a făcut nimic în acest sens. Uh, nu știm încă ce se va întâmpla pentru că nu putem să facem nimic în lipsa unui mandat foarte clar. Însă vreau să subliniez un aspect. Bineînțeles că există o diferență de planificare a procesului între NATO și ce se întâmplă la Uniunea Europeană. Uh, Uh, în orice caz, în cazul oricărei operațiuni, trebuie să identifici sediul operațiunii, trebuie să mobilizezi resursele uh, umane și de altă natură. Nu avem o uh, structură de comandament integrată a UE. Asta înseamnă că statele membre sunt cele care trebuie să se pună de acord în ceea ce privește punerea la dispoziție a resurselor uh, fie la nivelul NATO, NATO care va sprijini operațiunea, fie la nivel național, unde se vor, uh, de unde se vor conduce operațiunilor. În orice caz, toate aceste lucruri rămân sub controlul statelor membre. În alta reprezentantă trebuie să reflecteze care este voința și dorința statelor de a se uh, uh angaja. S-au discutat cu statele membre diferitele opțiuni posibile. Nu trebuie să uităm susceptibilitățile fiecăruia și nici așteptările fiecăruia. Iată cum stau lucrurile, că vreți să-l numiți cel mai mic numitor comun, asta este situația. În acest context uh, acționăm și uh, mă voi referi totuși la uh, câteva opțiuni pe care le-ați menționat aici, dar vreau înainte să vă dau așa o imagine de ansamblu a poziției noastre. Da, ați întrebat uh, lucruri legate de uh, planificare, de comandamentul militar și de uh, directoratul de planning, toate aceste structuri se ocupă de aceste lucruri într-un spirit de echipă și vor continua să o facă și în continuare. În ceea ce privește sprijinul din partea regiunii, avem uh, o poziție din partea Ligii Arabe, pe care cu siguranță o cunoașteți. Uh, Consiliul European a reacționat la textul uh, transmis de Liga Arabă și există discuții cu Uniunea Africană nu știm când se vor concretiza lucrurile, însă știm că ne găsim într-o situație de urgență, iar președintele Van Rompuy uh, va, uh, se va pronunța mâine. Uh, s-a sugerat să urmăm poziția um, Uniunii Africane. În orice caz avem nevoie de sprijinul uh, din regiune. Acum, cum am început în limba germană, voi continua cu următoarea întrebare. În ceea ce privește implementarea embargoului, aceasta face parte din acea planificare prudentă. Există această posibilitate, într-adevăr, însă trebuie să știm exact cum stau lucrurile și uh, e vorba de o opțiune destul de clară, care n-ar fi atât de diferită până la urmă de cea legată de interdicția zborurilor. Însă, se pune întrebarea a modului în care ar putea să, eventual, să intre în conflict cele două opțiuni, iar dacă opțiunea maritimă în sine ar fi uh, suficientă. Nu știm nici acest lucru. În orice caz avem nevoie de un mandat în acest sens. Ideea de a, ideea aceasta că suntem răspunzători pentru protecția populației, da, suntem conștienți de acest lucru. Însă cum vom pune în aplicare această idee? Și pentru asta avem nevoie de un mandat. Iată, mă, mă refer și la îndelung așteptata reformă a ONU, care încă nu a avut loc. Iată, multe lucruri trebuie să se întâmple. Nu cred că va fi ușor să implementăm toate sugestiile care ne uh, parvin. Domnul Galtieri a avut o intervenție la care aș reacționa. Am mai primit și o altă întrebare în acest sens. E vorba de nivelul de conștientizare a situației. Este clar că nu știm exact tot ce întâmplă în diferitele regiuni ale țării. Avem imagini de satelit, dar nu sunt complete și poate nu total fiabile. Este foarte greu să evaluăm ce se întâmplă la Benghazi sau în regiunea din jurul Benghazi am primit rapoarte din partea ONG-urilor, pe care ne bazăm într-o oarecare măsură. Am, trimit, am trimis misiuni de informație la Tripoli și la Benghazi în ultimele zile. Așteptăm rapoarte din partea lor și încercăm să luăm legătura cu diferite părți pe teren și săptămâna trecută s-a discutat uh, aprins uh, știți, acea recunoaștere potențială a Uniunii Europene uh, a, în ceea ce privește opoziția din Libia, acel Consiliu, s-a pus întrebarea dacă acel Consiliu este un interlocutor adevărat. Este clar că noi am discutat cu acest Consiliu la diferite niveluri, inclusiv doamna Ashton a făcut-o și alți colegi uh, care sunt la fața locului din Serviciul de Acțiune Externă. Și cu toate acestea, informațiile care ne parvin sunt foarte fragmentare. Problema sancțiunilor acum. Uh, problema embargoului, dacă ar fi să, embargoul dacă ar fi să fie implementat, uh, acesta nu ar diferi foarte mult de o măsură militară. Este vorba oricum de un proces uh, care este în, plin, care este în plină evoluție. Continuăm discuțiile cu statele membre, inclusiv în această după masă și vom obține noi documente de planificare, inclusiv în cursul zilei de astăzi. Ce privește sancțiunile de ordin financiar, conform presei, există deja o problemă legată de monedă în Libia, în sensul că aceasta uh, devine o resursă rară Săptămâna trecută s-au făcut o serie de, s-au luat o serie de măsuri uh, în ceea ce privește uh, înghețarea bunurilor din punctul de vedere al participării libiene la anumite fonduri de investiții. Avem deja rezultate tangibile în acest sens și, de asemenea, problema legată de interdicția sau, în fine, regimul de vize și așa mai departe. Lucruri care, iarăși, sunt tangibile și deci, dau rezultate. În ceea ce privește Bahrainul, Urmărim cu atenție evoluția. Știți că trupele saudite au intervenit pentru a sprijini monarhia aflată la putere. Nu este un eveniment izolat, lucrurile se mișcă foarte repede în diferitele puncte fierbinți din regiune. Bineînțeles că avem uh, această situație din Bahrain, dar lucrurile sunt legate unele de celelalte. Cred că în următoarele zile uh, ce se va petrece în Libia va fi decisiv pentru întreaga regiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am șase cereri de intervenție. O să vă rog să fiți cât se poate de succinți. Domnul Lansbergis, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vorbim despre Libia, dar se pare că știm foarte bine cum să pierdem timpul pe chestiuni nu atât de importante. M-am uitat peste documentele din partea Consiliului European privind Libia și văd tot felul de vorbe goale, de sloganuri, care multe dintre ele se și contrazic. Se vorbește, pe de o parte, de nevoia de a proteja civilii și aceleași mijloace de protecție sunt condi- condiționate de nivelul de consens politic care trebuie să fie atins și asta înseamnă că protecția este condiționată de un simplu dezacord din partea unei anumite părți țările membre sunt chemate să se pregătească, să, să impună, nu să impună, ci să se pregătească să impună o zonă de interdicție a zborurilor deasupra Libiei dacă acest lucru este autorizat de Consiliul de Securitate al ONU. Iată ce simplu stau lucrurile având în vedere cât de sceptice sunt țări cum ar fi China și Rusia în acest sens. Câtă marge de manevră avem noi în acest sens? Probabil că nimic dintre aceste lucruri nu se va adeveri. Parlamentul European spune și el că sprijină cu tărie aspirațiile legitime la libertate ale poporului libian. Noi spunem că sprijinim cu tărie. Și apoi se mai spune că sprijinul umanitar care va continua să fie acordat uh, este ce este, deci el va fi acordat și în timpul regimului Gaddafi, dar e vorba aici dacă este să mă refer la opțiuni, la toate opțiunile sau numai la acelea care pot să întrunească voința politică. În general, și la sfârșit se spune, acel, se, se, se, se, se vorbește despre, în mod sfărăitor, de modul în care Gaddafi va intra la Benghazi și la reacția populară în acest caz. Vorbim în acest text despre never again. Nu se mai întâmple acest lucru. Srebenița, Cecenia, iată lucruri care ar trebui să ne trezească la realitate. Avem un Consiliu Național de Tranziție în Benghazi, iar în text se spune că acesta este un interlocutor politic, iar regimul Gaddafi se spune că nu mai este un interlocutor pentru Uniunea Europeană. Asta înseamnă și consecințe politice foarte clare extrem de clare. Însă se pare că Uniunea Europeană uh, are în vedere două guverne în paralel. Unul legitim și recunoscut la Benghazi, cel actual, și cel care, de fapt, uh, este fostul regim, este totuși încă la putere și nu mai este recunoscut de Uniunea Europeană. Știm foarte bine că Gaddafi se joacă cu poziția Uniunii Europene. În același timp, avem deci două guverne paralele, după cum spuneam, iar Consiliul Ligii Arabei, Arabe cere menținerea unității naționale și a integrității teritoriale a Libiei dar nu avem nicio definiție legată uh, de faptul dacă această protecție a populației include și pe cei din Benghazi sau nu, sau include și pe oamenii lui Gaddafi sau nu. Să mai vorbește apoi despre pacea civilă, menținerea acesteia. Ce înseamnă pace civilă în condițiile în care Benghazi se află sub asediu? și că războiul este o realitate iminentă. Suntem sau sunt ei oare realiști la nivelul Ligii Arabe atunci când vorbesc despre colonelul Gaddafi ca de un mare pacificator care va readuce ordinea în acea parte a Africii de Nord? Nu vreau, însă sunt obligat să compar situația din Benghazi și aspirațiile poporului pentru un guvern democratic. Deci, vă spun, sunt obligat să compar situația cu Varșovia în anii 1944. În Varșovia revoltată, unde se proclama libertatea și care a fost asediată de germani, de armata germană, distrusă, iar apoi a venit armata sovietică care a așteptat să se termine această devastare. Deci, așa facem și noi, stăm cu mâinile în sân, așteptăm ca această uh, revoltă să se termine și după aia ne vom transmite condoleanțele. Mulțumesc, domnule Avrachi. Da, foarte... o declarație foarte scurtă. Și pe mine mă nemulțumește lipsa de hotărâre a Uniunii Europene, în special la începutul crizei actuale. Însă, cred că punem prea mult accentul azi pe utilizarea forței. Utilizarea forței este doar o opțiune și Uniunea Europeană în, Uniunea, în acest domeniu nu, Uniunea Europeană nu are nimic special de spus. Țara cu cea mai mare experiență în domeniul, uh, Statele Unite, a, a descoperit acum că de fapt sunt pacifiști, că există un drept internațional, că uh, au nevoie de NATO să facă o declarație importantă. Uniunea Europeană trebuie uh, să se specializeze pe explorarea alternativelor, mai ales în momentul în care există zeci de mii de victime la unei crize umanitare. De ce să nu analizăm alternativele. Confiscarea bunurilor nu este o măsură atât de ușoară. Este un instrument chiar mai puternic decât o acțiune militară. Însă, trebuie ca uh, aceste acțiuni să aibă loc uh, în mod corect și cu toate măsurile tehnice. confiscarea bunurilor uh, unui guvern și a persoanelor care fac parte din guvern nu este un lucru ușor. Însă avem o experiență bună în acest sens până acum și trebuie să analizăm uh, acest instrument. Un alt instrument nu este un embargo al, asupra armelor, ci o reducere a armelor. Pentru că paradoxul este că statele care până ieri au livrat arme uh, guvernului, care acum folosește armele împotriva cetățenilor, statele respective vor să suspende orice uh, livrări de arme. Însă există multe contracte care au fost semnate recent doar în zona Golfului, în cele șase state din zonă, pentru anul 2011 au contracte pentru a primi arme din state din vest, uh, din Rusia, în valoare de 50 de miliarde de euro. De vreme ce vorbim aici despre cea mai înarmată regiune din lume, Orientul Mijlociu, și dacă vorbim despre extinderea crizei spre Arabia Saudită, Bahrain și alte state, paradoxul este că ele vor încerca să utilizeze armamentul respectiv. Trebuie să explorăm alternativele, însă trebuie să fim serioși. Trebuie să suspendăm contractele actuale pentru livrarea armamentului în zona Golfului. Aceasta va fi, ar fi o contribuție la pacea pe termen mediu și lung și va avea o importanță mult mai mare decât planul Marshall pe care îl avem în vedere pentru regiunea respectivă în valoare de 10 miliarde de euro. O reducere cu 50% a livrărilor de arme ar putea să ajute mult mai mult de democrațiile în tranziție. De ce nu putem explora alte alternative decât să discutăm interdicția de zbor și utilizarea forței? Vă mulțumesc. Domnul Dizek. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie sekretarzu, ja, ja dołączę do... Vă mulțumesc, domnule Popovski. Există un club al frustrațiilor și foarte mulți eurodeputați se pot declara ca membri ai acestui club. Există și organizații internaționale care sunt foarte nemulțumite. Stimații colegi ai mei care au ridicat anumite argumente de asemenea. Eu aș pune o întrebare generală. Dacă doamna Ashton știe în mod clar că situația actuală este văzută de către comentatorii politici ca un adevărat test al capacității noastre de a răspunde la o criză și de asemenea este considerată ca un test al său și al întregii politici externe a Uniunii și statele membre se comportă în modalități în feluri diferite. Așadar, mi se pare că nu suntem foarte aproape de o abordare comunitară în legătură cu statele terțe. Nu vorbim aici doar de Statele Unite, mă gândesc și la Rusia din punct de vedere istoric. Rusia acum și înainte Uniunea Sovietică avea interese politice și afinități cu Libia. Bineînțeles că acum au interese economice, comerț de arme, de exemplu. Un lucru extrem de important. Mă întreb dacă există legături bilaterale între doamna Ashton și Rusia. Ce se întâmplă în acest sens? Mulțumesc, domnul Kirilov. În primul rând, am o întrebare. Cred că am auzit că a fost trimisă o misiune la Tripoli și una la Benghazi. Ce se va întâmpla acolo? Vor avea uh, negocieri cu regimul Gaddafi sau ce se va întâmpla? Din, în general, mi se pare contraproductiv și mi se pare că mass media a căzut în această capcană de a trimite ziariști la Tripoli, pentru că aceștia sunt trimiși acolo unde vrea uh, regimul Gaddafi. La fel și uh, ziariștii care, uh, jurnaliștii care s-au deplasat singuri, aceștia au fost pedepsiți. De ce, ar, de ce sunt trimiși acești oameni acolo? Ar trebui ca noi, politic, să ne exprimăm poziția. Deja am urmărit mass media uh, care, care au anumite relatări de pe teren care sunt manipulate de către regim. Ce face misiunea noastră la Tripoli? Ce discutăm acolo? În al doilea rând, din câte știu eu, nu există nave europene. Americanii au Uh, transportatoare aeriene în zonă, însă Europa nu. Franța favorizează o abordare mai radicală, însă nu are nave în apropiere. Dacă situația va ajunge la uh, momentul critic al domnului Landsbergis, și dacă, se va, dacă Gaddafi începe să bombardeze Tripoli și să ucidă civili, nu văd cum navele din Mediterană ar putea permite operațiuni. Nu vorbim aici despre o interdicție de zbor, dar dacă regimul Gaddafi începe să uh, ucide cetățenii în masă, acest lucru nu mi se pare justificabil. Avem susținerea Ligii Arabe, însă nu știm cât de util este acea, cât de utilă este această susținere. În ultimul rând, avem o modalitate destul de profesionistă de a, a monitoriza situația prin satelit. Ce se întâmplă în sudul Libiei? Se vorbește despre mercenari care vin din sud și de asemenea embargoul este valid în sudul Libiei. Ei, cum îi putem ajuta pe cei din Benghazi? Pentru că rezoluția Consiliului de Securitate în legătură cu un embargo al armelor s-ar putea uh, întoarce împotriva rebelilor, pentru că Gaddafi are suficiente arme pentru a continua lupta timp de săptămâni întregi. Mulțumesc, domnule Stra- domnul Strasser. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, trebuie să susțin comentarii în legătură cu frustrarea legată de cele ce ați spus. Declarațiile dumneavoastră, din păcate, arată foarte clar cât de mult ne lipsește judecata și posibilitatea de acțiune uh, a Europei în situația dificilă actuală. Am înțeles că va exista o întâlnire de urgență la un moment dat. Însă nu asta așteptăm noi, Parlamentul European, de la noul Serviciu de Acțiuni Externe. Dacă ne uităm în istorie, săptămâna trecută am primit foarte multe informații în legătură cu guvernul interimar de tranziție și am avut o dezbatere foarte bună săptămâna trecută la Strasburg. Președintele Barroso a luat cuvântul și a spus că dictatorul libian trebuie să plece și alte declarații în acest sens. Domnul președinte Buzek a spus același lucru. De aceea și a existat o condiție clară ca Liga Arabă să fie pentru. Și în acest weekend Liga Arabă și-a exprimat acordul, așa încât haideți să începem să ne gândim la o abordare corectă cu NATO și cu ONU, care într-adevăr sunt precaute. Știu că dumneavoastră nu puteți face nimic, însă aș dori să vă însărcinez să transmiteți mesajul că, care este evident cei din guvernul interimar care erau prezenți la Strasburg nu uh, trebuie să, să știe că noi Europa nu, în Europa nu suntem neutri. Europa nu este neutră, susținem guvernul de tranziție și îi susține pe cetățenii care vor uh, democrație în Libia. Haideți să facem însă ceva în acest sens să profităm de moment, însă în raportul dumneavoastră nu văd nimic în acest sens. Vorbiți despre embargo de armament, interdicție de zbor și alte lucruri, însă uh, Uniunea Europeană vrea să aibă o abordare coerentă. Vă mulțumesc. Săptămâna trecută am avut un raport din partea misiunii de la Tripoli. Și încă o dată îmi exprim nesatisfacția pentru că am uh, avut o misiune la Tripoli pentru a ne întâlni cu ambasadorii celor 27 de state membre care mai erau prezenți la Tripoli. Nu cred că a fost o misiune de un alt nivel la fața locului. Și repetarea unui asemenea exercițiu nu are vreo utilitate uh, în afara sensului în care Gaddafi vede asemenea misiuni ca un fel de avertizare. Dacă ne ducem acolo să uh, primim informații de la ambasadorii europeni, acest lucru îl putem face de la Bruxelles. Nu este necesar să mergem până la Tripoli pentru a fi informați. Vă mulțumesc. În primul rând, am ascultat foarte atent dezbaterea dumneavoastră. Și mi-ar plăcea să vă răspund la toate așteptările, însă trebuie să cooperăm într-un anumit cadru. Bineînțeles că dacă vom trage învățăminte din situație, lucru care se va întâmpla, vom vedea exact un, care au fost limitele, pentru că așteptările au fost foarte mari și numeroase în legătură cu uh, tratatul de la Lisabona. Însă, bineînțeles că anumite lucruri nu s-au schimbat. Regulile din uh, PESC au rămas aceleași. Avem nevoie de unanimitate în majoritatea deciziilor și instrumentele pe care am dori să le utilizăm în gestionarea crizelor sunt sub controlul statelor membre. Nu putem să obligăm pe nimeni să își pună activele la dispoziția noastră. Cred că problema rezoluției Consiliului de Securitate al ONU este cheie. Fără un consens nu putem trece la intervenții mai susținute avem nevoie de o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Uh, Apoi, în ceea ce privește comunicarea cu statele membre, cred că unii colegi din Polonia s-au referit la acest lucru. Ei bine, noi am discutat cu anumiți parteneri în anumite configurații, chiar am discutat și cu partenerul rus. În altul reprezentant a discutat cu domnul ministru Lavrov cel puțin de două ori în, în ultimele zece zile, atât la Geneva cât și la Paris noaptea trecută, seara trecută. Deci noi știm exact care este opinia lor. Însă asta nu ne avansează prea mult, iar comunicarea cu americanii este și ea una foarte elaborată. Într-adevăr, e vorba de o provocare, e vorba de un test pentru noi toți. Însă există anumite limite, a situației în care chiar și cea mai mare bunăvoință din partea înaltei reprezentant nu pot fi limite care nu pot fi depășite, pentru că asta depinde și de statele membre. Apoi, misiunea pe care am menționat-o, delegația, și am înțeles că unii dintre dumneavoastră critică acest lucru, uh, este o misiune nu la nivelul cel mai înalt și nu aveam niciun caz de dorința de a discuta cu Gaddafi. Nu, era doar o misiune la nivel, aș spune, administrativ, la nivelul oficialilor, pentru a merge la Tripoli, pentru a discuta cu ambasadorii uh, Uh, de acolo cu colegii de la ECO, cei care se ocupă din partea Comisiei cu chestiunile umanitare și scopul vizitei la Benghazi era tocmai pentru a discuta cu oamenii de rând. Uh, cu cei care fac, spre exemplu, parte și din opoziție, uh, pentru a avea o imagine clară a situației. Deci vedeți că utilizăm diferitele satelite pe care le are Uniunea Europeană tocmai pentru a monitoriza situația și pentru a avea un feedback în ceea ce privește evoluția situației. Deci noi avem rapoarte uh, în mod permanent despre modul în care evoluează situația în nordul Africii. Și în aceste rapoarte există mențiuni nu numai despre Libia, ci și despre țările învecinate, zone din vecinătate. Apoi a existat o întrebare specifică despre capacitățile maritime și intervenția eventuală la nivel maritim. Uh, noi nu avem o operațiune maritimă europeană Uh, există nave europene, pentru că existe, există un, uh, o acțiune în desfășurare. Uh, e vorba de forțe NATO. Aceste vase se află în această regiune, operează în această regiune și din câte știu eu, la întâlnirea miniștilor de apărare la nivel NATO, Uh, comandamentul a anunțat in dorința sa de a desfășura uh, nave în zonă, însă nu mă aflu într-o situație în care pot să fac comentarii pe această temă, pentru că e vorba de o decizie luată la nivel NATO și, uh, vedeți, există o prezență maritimă, nu e vorba la nivel european, nu e vorba doar de o prezență americană în această regiune. Și, într-adevăr, voi prelua cu mine uh, această, acest mesaj referitor la voința politică pe care ați evocat-o mai devreme. Dumneavoastră ați spus că e nevoie de o influență asupra partenerilor noștri pentru a acționa. Voi înainta acest lucru doamnei Ashton, care acum este pe drum către o ședință G8 de la Paris. E vorba de o întrunire de urgență, pentru că inițial această întâlnire nu era prevăzută. Domnul președinte, da, mulțumesc. Suntem conștienți de faptul că nu vă aflați într-o situație ușoară, însă ni s-a părut absolut necesar să vă împărtășim îndoielile și întrebările noastre, modul în care vedem noi situația. Uh, s-a părut important să împărtășim cu dumneavoastră frustrarea noastră, nu neapărat în ceea ce privește aplicarea imediată a unei opțiuni sau unei alte opțiuni, ci mai degrabă față de situația următoare. Deși Consiliul spune că toate opțiunile rămân deschise, avem senzația că parcă nu avem niciun fel de opțiune la îndemână. Deci vedeți că există inițiative care uh, uh, sunt de, de, de, de, de resortul înaltei reprezentant, ea ar trebui să acționeze. Iată mesajul pe care vreau să vi-l transmitem. Dezbaterile noastre vor continua. Mâine vom discuta cu președintele Van Rompuy, care va, se va adresa uh, conferinței președinților o ședință accesibilă tuturor membrilor Comisiei, după care doamna Ashton va lua cuvântul în fața Comisiei AFET, ca urmare a uh, Consiliului uh, de Afaceri Externe de luni, deci marțea viitoare. Doamna Ashton va veni la Comisia AFET. Mulțumesc foarte mult, domnule Popovski. Rămânem în continuare în contact în ceea ce privește evoluția acestui dosar urgent.